Państwa, z opóźnieniem będziemy rozpoczynać. Dragi colegi, avem uh, oarecare întârziere, dar putem trece la treabă. Ca de obicei, uh, luna e mai dificil, e momentul în care deputații sunt în uh, drum spre Bruxelles, dar uneori E totuși important să organizăm o ședință de comisie și lune, pentru că e ziua cea mai potrivită. Iată, așadar, vom începe. Bună ziua tuturor celor prezenți, bună ziua deputaților, invitaților. Bună ziua și interpreților. În câteva momente o să îi invit pe vorbitorii de la acest punct de pe ordinea de zi, dar înainte o să trecem în revistă chestiunile formale. Mai întâi, adoptarea ordinii de zi, nu sunt observații, des adoptat, comunicarea adoptat comunicările președintelui. Ședința de astăzi se difuzează pe internet. Avem invitați ai colegului Des, un grup de ziariști care participă la ședința de astăzi și care fac unele înregistrări legate de ordinea de zi. Avem de asemenea ziariști francezi printre noi astăzi. De la 3, din regiunea Bretagne, dacă nu mă înșel, bun venit acestor ziariști. Ne bucurăm că sunteți printre noi astăzi. Vom aborda teme destul de interesante. și puteți să vă exercitați profesional. Primul punct de fond de pe ordinea de zi, incidența economiei digitale asupra lanțului alimentar și uh, asupra politicii agricole comune. O prezentare din partea doamnei Monica Pesc, a doamnei Maria Chirova, de la Valdani Vicari din Italia și Catherine Som de la Centrul de Cercetări eh, din țările de jos, de la Wageningen, care pregătesc periodic studii pentru noi. Aici e un studiu solicitat, eh, comandat și gestionat de grupul eh, tematic B. Vom începe așadar cu prezentarea studiului legat de incidența economiei digitale asupra lanțului alimentar și politicii agricole comune, o chestiune pe care am mai abordat-o în luna noiembrie 2017. Comisia a cerut ca acest studiu să fie pregătit ca urmare a evoluțiilor rapide în economia digitală cu un impact foarte puternic asupra modului în care lumea reproduce distribuie, cumpără și consumă produse alimentare. Sectorul uh, agroalimentar european a fost întotdeauna foarte inovator și avem această a patra revoluție industrială mai rapidă decât orice evoluție cunoscută în trecut și acoperă întregul lanț agroalimentar, inclusiv agricultura. Ne gândim la agricultura durabilă și o utilizare eficace a resurselor în producție, deci e tot mai important să ne asigurăm că întregul lanț agroalimentar utilizează cât mai bine noile șanse de care se bucură mulțumită economie digitale. Acest studiu analizează tehnologiile disruptive care permit o transformare digitală a lanțului agroalimentar indiferent dacă e din punctul de vedere al uh, evoluției farm tech, cum mi se spune, cu agricultura de precizie, internetul obiectelor, automatizarea în agricultură, dar și inovarea în uh, prelucrarea alimentelor și comerțul cu amănuntul. Vom discuta și despre potențialul economiei digitale pentru a avea o mai bună gestiune mai eficace a PAC. Este un studiu comandat de Comisia Agri prin uh, departamentul tematic B. V-am spus numele invitațiilor care le urez bun venit încă o dată. Deci, încă o dată, bun venit. Și o să vă dau cuvântul. Decideți dumneavoastră cine începe, cine vorbește, cât timp vorbește. Am dorit ca prezentarea dumneavoastră să nu depășească cu totul 20 de minute. Știm că nu e întotdeauna foarte ușor, dar trebuie să stabilim un timp de intervenție, măcar orientativ. Deci vă invit să luați cuvântul. Um, good afternoon. Bună ziua! Mulțumesc pentru ocazia de a prezenta studiul. O să facem efortul de a rezuma acest studiu foarte dens. Presupun că aveți raportul în fața dumneavoastră în cât mai puține diapozitive. O să începem prin a examina principalele tendințe în economia digitală, beneficiile și provocările digitalizării, punctul de vedere al factorilor implicați, diverse poziții, apoi mai multe amănunte legate de tehnologie disruptive de care am ținut cont, uh, niște studii de caz pe scurt pe care le găsiți în raport, impactul asupra integrării verticale, apoi impactul asupra PAC și, în fine, concluziile. Începem așadar cu principalele tendințe. Cererea pentru tehnologii în agricultură e în creștere din cauza faptului că tehnologia poate să-i ajute pe agricultori să facă față provocărilor actuale și de viitor. Vorbim de o populație în creștere care are o cerere tot mai mare, dar și pentru produse diferite. E o evoluție, e o creștere a puterii de comparare, tendințe de creștere în comparare, dar și schimbări în comparare, cerința pentru uh, produsele ecologice, organice, informații legate de origine alimentelor, trasabilitate, chestiuni de sănătate, intoleranță. Toate acestea influențează modul în care consumul uh, pune în mișcare cerința pentru noi tipuri de produse. Și toate acestea, desigur, trebuie să facă fața unor provocări de mediu, costurilor tot mai mari, și nevoi specifice de a îmbunătăți productivitatea fără a avea un impact major asupra costurilor. Deci toate aceste tendințe presează spre o introducere tot mai mare a tehnologiilor digitale în agricultură, după cum am spus, conștientizarea consumatorului, cerința de produse organice, ecologice e tot mai mare, nevoie de tot mai multe informații, oamenii vor să știe de unde vin produsele, vor să știe cum au fost produse, produsele respective și toate acestea sunt puse în mișcare de piață, de consumatori. Digitalizarea contribuie și ea la o integrare tot mai mare a întregului lanț uh, de valoare, ceea ce va genera, desigur, un flux de informații, dar și un flux de produse și probabil un impact asupra modului în care toți actorii din lanțul de valoare lucrează unii cu alții. Noile tehnologii sunt, desigur, aduc uh, schimbări în tehnologiile și practicile agricole în funcție de dimensiunea fermelor și cu o atitudine diferită față de inovație în funcție de dimensiunea fermelor, dar poate și de vârsta agricultorilor. Desigur, biotehnologia potențial va modela viitorul agriculturii, poate să ajute să reducă unele provocări, mai ales cele legate de condițiile meteo, de boli, dar de asemenea pune unele probleme și unele amenințări, mai ales în ce privește percepția din perspectiva consumatorului. Toate aceste elemente trebuie să fie avute în vedere. O să încerc să vă ajut să citiți, că nu cred că se vede pe ecran în stânga avem provocările. Am rezumat principalele provocări, după cum am menționat, începând cu problema dimensiunii fermelor din Europa. Știm că diferă mult de cele din SUA, ceea ce are un impact uneori asupra lipsei de cunoștințe sau lipse de abilități, de capacități de investiții Fermierii trebuie să fie siguri în legătură cu eficacitatea inovării și riscul redus pus de inovare. Fermierul nu își poate asuma riscul inovării și incertitudinii pentru că fermierul acoperă deja diverse riscuri legate de mediu în sine. Apoi, desigur, e o cerință primară pentru digitalizare, care nu e doar tipică pentru agricultură, ci pretutindeni. E nevoie de conexiune la internet de mare viteză, pretutindeni și știm că în prezent în Europa conectivitatea internetul pe bandă largă e în continuare o problemă, mai ales în zonele rurale. Și unul dintre subiectele cele mai discutate în ultimele săptămâni, subiectul datelor guvernanța unei bune distribuții a informațiilor, o provocare cheie, cine e proprietarul datelor, cine le gestionează, dacă va avea, va avea un impact real asupra dezvoltării digitalizării. Și avem, desigur, și alte impacte potențial negative în ce privește pierderi de locuri de muncă atunci când vorbim de automatizare în agricultură și monopolizare. Amenințarea vine aici de la mare actori care intră pe piață, sunt atât de mari încât pot schimba mult lucrurile în uh, concurența cu entitățile mai mici. Dar avem și multe beneficii care au fost categorisite pe domenii, ca să spunem așa, începând cu partea de sus, cu fermierii, o producție sporită, desigur, reducerea costului producției, Datele vor ajuta și vor sprijini procesele decizionale care sunt foarte pertinente pentru această evoluție și o îmbunătățire a sănătății animalelor. Informații în timp real cu privire la producție, la origine, pare să fie tendința cea mai relevantă a momentului și o mai bună calitate a produsului. Pentru autoritățile publice e vorba în special de acuratețe în evaluarea fermierilor și fermelor, o mai eficientă politică agricolă comună, la care revenim în curând. Când ne uităm la mediu, principalele avantaje se leagă de consumul redus de apă și utilizarea senzorilor, ceea ce va utiliza sau va mări bunul, buna utilizare a apei, a pesticidelor și așa mai departe. Și avem și noi actori, companiile agrotech, cum le spunem acum, oameni care vin cu inovații pe piață. Toate acestea reprezintă noi oportunități, mai ales pentru IMM-uri. Vor fi și noi actori care intră în lanțul de valoare agroalimentar. Vom avea noi tehnologii, noi actori în acest domeniu, ca parte a lanțului de valoare care încă nu sunt implicați și dezvoltarea de întreprinderi de început, de startup și avem beneficii potențiale foarte pertinente. Dacă ne uităm la punctul de vedere al factorilor implicați, sunt mulți în lanțul de valoare. Începem cu începutul, ne uităm la fermieri, furnizorii fermierilor. Acești oameni trebuie să dezvolte noi abilități, să fie mai integrați în fermă decât au fost în prezent. Digitalizarea lanțului de valoare va cere mai bună culegere de date, o analiză mai aprofundată a datelor și o partajare a informațiilor, ceea ce are un impact și asupra furnizorilor fermierilor, ceea ce ar trebui să schimbe și modul în care aceste companii își gestionează propriile afaceri și se integrează și relaționează cu ceilalți actori în lanțul de valoare. Fermierii, desigur, nu toți sunt dispuși să adopte digitalizarea imediat, după cum am spus, e un mare risc, mai ales la începutul procesului de inovare. În situația ideală, cei mai inovatori preferă inovațiile la început și apoi ceilalți urmează exemplu odată ce inovația e considerată fiabilă și au informații de încredere cu privire la impactul uh, pozitiv al acestor inovații și asupra afacerilor. E un proces mai lent care nu o să implice pe toți agricultorii în același timp. Rolul unor actori, rolul cooperativelor care reprezintă acest mediu creator e potențial creativ. Domeniul distribuției și consumului cu amănuntul, cei mai apropiați de consumatori care cer aceste informații, promovează introducerea de senzori să colecteze informații pentru că ele vor avea un impact asupra lor, putând să le da mai multe informații, desigur, consumatorilor. Pe de altă parte, în cadrul digitalizării avem și comerțul electronic care aduce noi actori pe piață care nu existau înainte, promovează concurența și schimbă potențial și modelele de afaceri ale acestor companii. Un element uh, cu siguranță care are un impact mare, logistica produselor proaste, proaspete, fructe și legume, digitalizarea poate să accelereze procesul, să-l facă mai simplu, ca produse mai bune, de calitate superioară să fie livrate consumatorilor. Există un impact asupra consumatorilor, începește accesul la mai multe informații spre deosebire de trecut. Sunt tendințe, după cum am spus, legate de produse organice, produse locale, cerința de informare, digitalizarea va da aceste informații și în legătură cu impactul de mediu al procedurilor în agricultură. Întreprinderile de început, startup, sunt <clears throat> nou veniți pe piață, se schimbă. În trecut, inovația era în companiile agricole, Bayer, Monsanto, care investeau foarte mult în cercetare dezvoltare, iar tendința acum este că investesc mai puțin pe plan intern, dar <clears throat> cumpără companii care generează inovare în afara companiei e un nou tip de abilități, de inovație și preferă să integreze inovarea decât să o dezvolte pe plan intern. E o tendință foarte puternică în SUA, în timp ce în Europa tendința pare să fie mai mult în direcția cooperării între aceste entități externe care generează inovare și marile companii uh, specializate în agricultură. Dacă ne uităm la organizații internaționale și guvernamentale. Obiectivul lor este clar. Vor digitalizare pentru a sprijini rezolvarea problemelor societale, reducerea consumului de apă, a utilizării de pesticide, um, combaterea schimbărilor climatice, reducerea impactului acestora, o mai mare productivitate, o mai mare siguranță alimentară, sprijinirea sunt uh, tot atâtea domenii pe care digitalizarea le poate ajuta. Și punct de vedere științific, să zicem, din punct de vedere al oamenilor de știință, accesibilitatea cu cunoștințe noi, cu informații noi și acum o să dau cuvântul colegilor. Mulțumesc foarte mult, Monica. Deja la nivel de propunere am împărțit, am împărțit tehnologiile între categorii. Cele cu un impact crescut, cele cu un impact mediu și cele cu un impact scăzut. Cele cu un impact crescut uh, includ internetul lucrurilor, automatizare și robotizare, inteligența artificială, trasabilitate și big data. Raționamentul din spate e că așteptările sunt ca aceste tehnologii să aibă un impact considerabil pe termen mediu um, tehnologiile cu un impact mediu sunt de asemenea tehnologii avansate, dar se estimează că ele vor avea un impact uh, pe un termen mai îndepărtat, sunt uh, așadar, există o anumită incertitudine asociată lor. In, aici intră blockchain, tehnologia blockchain, sistemul uh, global de navigație și realitatea virtuală iar uh, un impact scăzut au rețelele broadband, tehnologiile informației și comunicării. E bine să le sprijinim, dar nu credem că pe viitor vor avea un impact atât de crescut. Și platformele online uh, pentru mediul de afaceri. Am realizat nouă studii de caz. În aceste uh, studii de cazuri ne-am bazat pe agri-hub-uri. E vorba de proiectul Uniunii Europene legat de internetul pentru exploatațiile agricole pentru 2020. Sunt cazuri care la ora actuală au fost elaborate în etapa de propunere. Țin cont de folosirea mai multor tehnologii, tehnologia lucrurilor, big data, tehnologie artificială, iar acest proiect se realizează în uh, Germania. Un alt studiu de caz este acela de monitorizare a procedurii um, de însemințare și se folosește în cazul uh, detectării dăunătorilor și bolilor pentru măslini, viță de vie și arborii de plută. Un alt uh, studiu de caz prevede combinarea datelor care provin din big data. Se include aici sănătatea animalelor, uh, randamentul la lapte, se combină big data cu inteligența artificială, internetul uh, lucrurilor și robotizarea. Mai există un alt studiu în curs în Grecia care îmbină big data cu internetul lucrurilor, drone și sateliți. E vorba de producția de legume de aici uh, din Grecia. Am mai inclus un, uh, de culturi, un caz de culturi hidroponice unde se folosește încă o dată o combinație de tehnologii. Pe lângă aceste tehnologii cu un impact crescut, adesea îmbinate, am inclus și un studiu care urmărește tehnologia blockchain pentru a urmări originea unor produse printre care se numără lapte, ouă, somon. Sunt inițiative interesante pentru consumatori, cât și cazurile reale de-a lungul lanțului de valoare, precum studiul care s-a făcut pentru McDonald's în Marea Britanie. Consumatorii puteau urmări cum evoluează recolta de cartofi. Avem și un studiu bazat pe sistemul uh, european de navigație prin satelit, uh, care recurge la drone pentru a monitoriza calitatea solului. Ultimul studiu vizează optimizarea bioresurselor din lanțul de aprovizionare. Analizăm transportul, stocarea și planificarea, eficiența acesteia cum am procedat în cadrul analizei privind integrarea verticală. Am împărțit aceste cazuri în trei categorii. Prima categorie am analizat eficacitatea lanțului de um, creare de valoare. Felul în care se folosesc uh, elementele de producție, riscul asociat producției, vorbim aici de sănătatea um, porcinelor, avem un alt studiu în ce privește o harta zonelor umede. A doua categorie se referă la acele lanțuri de valoare mai scurte care caracterizează marile companii. Aici într-o culturile hidroponice, marile date, big data și cea de-a treia categorie încearcă să stabilească o legătură între consumatori și producători. Acest lucru a fost făcut posibil de tehnologia blockchain și realitatea virtuală. În ceea ce privește obiectivele CEA, ă, politicii agricole comune, am făcut evaluare folosind aceste variabile, aceste studii, ce privește reducerea riscurilor și transparența suplimentară. Am constatat că aceasta îmbunătățește stabilitatea pieței. A doua variabilă, dacă respectă, întrunește așteptările consumatorilor, un alt obiectiv al PAC. Bineînțeles, tehnologia permite reducerea riscurilor și permite consumatorilor să urmărească și să monitorizeze prin tehnologia blockchain lanțul de aprovizionare. Unul din obiectivele preferate în cadrul PAC se referă la majorarea venitului uh, exploatațiilor agricole și îmbunătățirea competitivității. Este de asemenea în avantajul unei folosiri eficiente a factorilor biologici, pentru că se reduce în acest fel se reduc deșeurile și risipa provocată. În ce privește adaptarea la schimbările climatice și acestea înregistrează o conotație pozitivă. Transportul, de asemenea, are de câștigat pentru că lanțurile de aprovizionare se scurtează. Două din obiectivele PAC nu au de câștigat în uh, cazurile analizate, și anume păstrarea diversității agricole și promovarea dezvoltării economice în zonele rurale. Dacă lăsăm piața fără a interveni, e clar că aceste obiective nu vor fi sprijinite și s-ar putea să provoace o scădere a prețurilor alimentelor care să fie în dezavantajul zonelor rurale. Pentru a încheia ultimul slide, care sunt așadar principalii factori perturbatori? Care sunt provocările care îi fac pe, care îi obligă pe agricultori să se îndrepte înspre tehnologie? În primul rând, uh, schimbările de mediu și de climă care reprezintă un risc pentru activitatea lor, incertitudinea privind viitorul cererii derivat de pe urma exodului rural și urbanizării, creșterea populației și schimbările societale de care vorbeam mai devreme, cât și nevoia de a optimiza producția pentru a putea face față cre- costurilor crescute. Există și anumite elemente de cu efect accelerator care încurajează digitalizarea lanțului de valori. Spuneam că consumatorii își schimbă obiceiurile, felul în care consumă, cer informații, au nevoie de informații, atât de ce trebuie să existe o adaptare avem infrastructură bine dezvoltată, vorbeam de rețelele de bandă largă, este un factor care trebuie integrat și poate fi sprijinit prin decizii de politică. Date disponibile, cine le deține, cine le gestionează, cine le prelucrează, de, poate reprezenta un factor pozitiv sau negativ, cât și, bineînțeles, investiții suficiente în cercetare și dezvoltare pentru a sprijini investiții permanente și progresul tehnologic. Ne aflăm doar într-o fază incipientă, rezultatele vor apărea doar dacă se, va face, se vor face investiții în cercetare și dezvoltare. Impactul asupra lanțului de valori, reducerea riscurilor asociate producției agricole, după cum spuneam, este unul din principalele elemente, riscurile aferente provocărilor de mediu, îmbunătățirea eficienței în producție, adaptarea la cererile în permanentă schimbare pe piață, folosirea judicioasă a apei, informații în ce privește logistica, dialogul uh, lanțului de valoare, trebuie să reducem la minim deșeurile generate și posibilitatea pentru ca um, consumatorii să dobândească informații privind felul în care alimentele sunt produse și cum ajung pe masa lor. Cer scuze pentru întârziere. Acum ne aflăm la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Vom trece acum uh, la întrebări și răspunsuri din partea deputaților. Nu e neapărat subiectul cel mai simplu, cel de astăzi. dar uh, vom reuși să ne descurcăm. Văd că domnul Agnew este, uh, discută din, intens cu domnul Tarabel, așa că îi voi da cuvântul domnului Hoisling. Mulțumesc foarte mult. Da, ați uh, trecut așa prin noile tehnologii până la colectarea de date, totul bine și frumos, însă dacă totul are și un sens, e altă întrebare. Nu știu dacă cunoașteți uh, firma Hoș, este un lider de piață care produce aparatură agricolă și într-un interviu spunea că se supraestimează posibilitatea acestei tehnologii. Mulți agricultori ar avea mai degrabă de câștigat de pe tehnologie inteligentă, smart technic, nu neapărat despre aceste de pe, ultima acestor, de pe ultimele tehnologii. Ați uh, dat numele unor concerne precum uh, Monsanto, McDonald's, care, da, au un interes considerabil în aceste tehnologii. Monsanto de pildă, dacă tot discutăm de cine deține datele, cine le gestionează și cine se asigură că ele nu fac obiectul unui abuz, um, sunt răspunsuri care încă nu au primit un răspuns, dar care trebuie să uh, totuși să primească un răspuns. Ați amintit de două ori că ar uh, exista și avantaje pentru mediul înconjurător. Dacă comisarul ar fi prezent, ar spune că e una din principalele măsuri pentru a economisi pesticide, puteți să-mi dați un exemplu de un studiu care dovedește acest lucru, nu cunosc niciunul. Dacă un agricultor investește și cumpără uh, tehnologii scumpe, le folosește pentru a optimiza felul în care folosește îngrășăminte, uh, sau pesticide, dar asta nu înseamnă neapărat că folosește mai puține, ci din potriva poate folosi mai multe pentru a spori recolta. Această idee că tehnologia ar duce automat la economisirea de uh, produse fitosanitare mi se pare deplasată, cel puțin speculație. Nu am auzit niciun studiu pertinent în acest sens. Ați vorbit de noile tehnologii pentru a economisi apă, dar există și posibilități foarte practice în acest sens trebuie să mizăm neapărat pe tehnologii noi. Există tehnologii deja disponibile și cunoscute de zeci de ani. Mi se pare de asemenea faptul că aceste noi tehnologii vin cu promisiuni miraculoase, după modul că există tehnologii noi și dintr-o dată totul devine mai frumos, dar de multe ori apar probleme noi pe care aceste noi tehnologii le-au creat. În calitate de agricultor uh, bio, V-aș spune că ar fi bine dacă agricultorii s-ar coborâ din tractor și s-ar uh, apropia de pământul de care lucrează. Uh, ar fi mai degrabă mai atenți la pământul de sub picioare decât la datele de sus din cer. Poate ar fi bine să revenim la un sistem uh, economic rezonabil decât la această tehnologie. Eu, sincer, am îndoielile mele. Dacă într-adevăr au un folos, însă această asociere pe care o face Comisia în uh, noua reformă PAC, și anume că cu aceste noi tehnologii toate problemele se vor rezolva, sincer, amânduielile mele. În plus, din partea noastră, din politică, vreau să trag un semnal de alarmă că nu e neapărat o idee bună să ne investim toți banii în aceste tehnologii, pentru că, în primul rând, cei care vor avea de câștigat de pe urma acestor investiții sunt marile firme și nu mici agricultori. Dragi colegi, avem un pic mai mult timp la dispoziție astăzi, așa că să fac observație interesantă. Ce spunea colegul nostru e deosebit de interesant. El vine din generația noastră și are o altă perspectivă asupra agriculturii. El nu are neapărat același uh, punct de vedere ca noi. Și aș spune că poate ar trebui să le oferim posibilitatea să evalueze și ei. Asta nu înseamnă că, bineînțeles, nu putem să ne bazăm pe propria părere. E clar, noile tehnologii sunt scumpe. Și da, bineînțeles, trebuie să reducem costurile, să vedem cine le va acoperi, Iar chiar e rolul PAC. În plus, o altă problemă de altfel pe care o aminteai și tu, pentru mine e proprietatea datelor. Cine le deține? Cine le gestionează? Suntem în linii mari de acord. Doamna Hoibuș, mulțumesc. Ați uh, amintit chiar dumneavoastră, domnule președinte, um, apare problema datelor. Cine le deține? Cine are acces la date? Cum vor fi ele gestionate pe viitor? Sunt date cu caracter personal. Am să vă dau un exemplu de la mine de acasă. Lucrăm cu roboți. Firma producătoare are acces la date, clar. Asta nu înseamnă că le poate folosi chiar după bunul plac ar putea să realizeze statistici proprii sau să le folosească în, în cadrul unor inițiative proprii. Spuneați că ar trebui să încurajăm agricultorii să se ocupe de tehnologii și cred că meseria, profesia de agricultor e una prietenoasă cu tehnologia, pentru că în perioada după cel de-al doilea război mondial nicio altă categorie nu a interacționat atât de mult cu tehnologia ca agricultorii. Întrebarea este ce face tehnologia pentru ei, ce profit le oferă și ce siguranță am în ce privește datele. Și aici, sincer, n-ați venit cu niciun răspuns. Dacă introduc tehnologia acasă, trebuie să îmi aducă plus valoare, fie că am o performanță, un randament al muncii mai mare sau fie că îmi aduce economii. De multe ori, cu o tehnologie mai puțină sau o tehnologie mai simplă, chiar se simplifică lucrurile și reușești să te descurci mai bine. Trebuie să producem mai eficient și mai ieftin fără a ține cont neapărat de ce facem cu metodele noastre de producție, dacă nu ne gândim la acest impact asupra mediului, de pildă, atunci tehnologia nu ne aduce nimic uh, în plus. Trebuie să ne gândim ce vrem să obținem, cum obține și trebuie să ne gândim întotdeauna cine are de câștigat în cele din urmă și la ora actuală nu cred că sunt agricultorii, pentru că multe lucruri sunt încă nelămurite. Mulțumesc, doamnă Noișel. Sunt Dank für Ihre Vorstellung. Doamna Noișel. mulțumesc. Ar fi absolut nerealist să credem că dacă lumea de afară se restructurează, prin tehnologie ar însemna că nu încercăm să ne apropiem de noile posibilități. Pe mine mă interesa însă un alt lucru. Am în minte acel fapt că doar 20% din agricultorii din Europa au doar o singură cale de acces la tehnologie, doar o posibilitate, de pildă, de a accesa date pe internet. Asta înseamnă că, în linii mari, această posibilitate de a modifica, de a schimba agricultura este la dispoziție doar unei mici grupe, grupe de persoane, pentru că dacă avem uh, un grup de agricultori care lucrează pământul în mod tradițional, m-ar interesa cum uh, integrăm pe acesta, pentru că spuneați în studiul dumneavoastră că dacă luăm obiectivele PAC, ar fi uh, extinderea diversității Asta înseamnă că luăm în calcul faptul că anumite mm, metode din agricultură vor dispărea dacă introducem tehnologia. Adică se ia în calcul direct. Și în al doilea rând, un punct care după mine contradictoriu, promovarea economiei circulare sau economiei circulare pe scară mică. Vorbim aici de mm, un, o inițiativă pe care vrem să o sprijinim pentru a sprijini diversitatea. Cred că această posibilitate de renoire tehnologică poate rezolva o parte din problemă, însă ar putea genera și altele noi. Iată de ce um, de fiecare dată când aud um, câștig de eficiență, mă face un pic să mă încrunt. E vorba de un progres dar e vorba de un progres momentan și limitat temporal, pentru că după aceea și ceilalți ne prind din urmă. Știm că noi nu suntem lideri uh, în acest domeniu, știm că Europa nu e un lider aici, la acest capitol, e doar un salt temporar. E vorba da, de a câștiga eficiență pentru a putea uh, dobândi o poziție dominantă în producție și în uh, prelucrare. Aici aș vrea să știu care e părerea dumneavoastră, dacă pe termen lung această concurență are sens, pentru că cred că aveți dreptate. Da, la nivel competitiv, anumite tehnologii ar putea să ne sprijine, dar nu au o, o, un aport structural, ci ne vor face pur și simplu să funcționăm un pic mai repede acum, pe moment, dar nu pe termen lung. Cred că Europa ar face mai bine să se întrebe în principiu ce agricultură vrem. Vrem să ne orientăm uh, spre o poziție globală sau vrem să acordăm prioritate unei poziții europene? Pentru că e vorba de o luptă pentru poziția dominantă în sistemul actual, dar nu prevede o modificare a sistemului în sine. Iată de ce aș fi atât de interesată să văd ce părere aveți. No tak, ale jeśli będziemy się dystansować od nowych technologii, da, dar dacă ne distanțăm de noile tehnologii, n-ar trebui să ne surprindă dacă vom fi depășiți. Având în vedere globalizarea, nu ne putem separa de restul lumii. Urmează domnul Bogovici. Aș vrea să spun că în uh, munca mea acord foarte mare atenție acestor concepte și că se suprapune un pic uh, și cu conceptul de sat inteligent. Eu personal am convingerea că nu putem uh, aplica 100% digitalizarea. Trebuie să vedem în ce măsură putem introduce digitalizarea uh, în mediul rural, în ce măsură se va răspândi digitalizarea. Pentru că s-ar putea să nu facă decât să accenteze și mai mult exodul rural. Aș vrea să revin la conceptul de sat inteligent pe care încercăm să-l promovăm politica rurală și regională. Chiar dumneavoastră spuneați că dacă există în continuare această disparitate doar 40% din oameni care trăiesc în zonele rurale au acces la internet de bandă largă, în timp ce în orașe 90% avem în continuare așadar, dacă există această disparitate și pe viitor, o problemă. Există modele bune și e nevoie de sprijin nu doar din fondurile regionale sau agricole, ci și din alte fonduri. Iată de ce pledez la a alimenta, la conecta mediul rural la uh, internetul de bandă largă. Cred că există posibilități considerabile pentru producția agricolă ce sunt legate și de folosirea judicioasă a resurselor, introducând, o, de pildă, o mecanizare modernă. Cred că există o posibilitate de înverzire a agriculturii de a o face uh, mai prietenoasă cu mediul înconjurător, mai ecologică. Importantă este și trasabilitatea ce facem în acest sens, pentru că consumatorii sunt tot mai exigenți. Cred că cu tehnologia vom avea de câștigat pentru că ne va permite să fim din ce în ce mai preciși, mai preciși, dar trebuie să ne asigurăm că aceste inovații nu stau la dispoziția doar unui număr redus de agricultori ci e o abordare pe care o introducem în general în economie și să nu fie să nu se oferă doar marilor exploatații agricole o șansă înspre mecanizare. ar trebui să fie un serviciu pe care să-l punem la dispoziție la nivel general. Văd mai exista multe avantaje pentru mici agricultori, pentru vânzările directe, consumatorii, după cum spunea, sunt tot mai exigenți. Avem și exemple în acest sens. În Slovenia e o tendință foarte răspândită. Consumatorul are posibilitatea de a verifica precis de la ce exploatație agricolă vine produsul, ce tehnologii au fost folosite. Deci este o șansă nu, trebuie să fie o șansă nu doar pentru mari agricultori, ci și pentru micii uh, producători agricoli. Pe viitor uh, ar put, trebui să putem aplica concepte precum mobilitatea și la nivelul mediului rural, să vorbim de conectivitatea satelor o zecime din populația Sloveniei are la ora actuală uh, acces gratis la uh, mijloacele de transport uh, și asta depinde de activitatea autorităților locale și regionale, anumite aplicații, turismul rural. Nu ne limităm doar la a pune la dispoziție servicii de bază E vorba aici de tehnologii precum uh, blockchain, uh, descentralizarea politicii energetice. Ar trebui să ne extindem perspectiva și nu să ne limităm doar la a face ceva cu o singură tehnologie. În ce privește, de pildă, producția de carne, cred că nu ar trebui să ne imaginăm doar că un robot ar face munca, ci există multe alte activități unde e clar că micii producători agricoli sunt excluși, dar aici politica agricolă comună trebuie să intervină Cred că micii producători agricoli ar trebui să beneficieze și ei de avantaje. Nu e vorba doar de inovări, inovații tehnice, ci trebuie să ținem cont aici și de inovații sociale. Dacă reușim să creăm o punte de legătură între tehnologie și oameni, atunci ni se deschid noi uh, posibilități. Cred că nu ar trebui să ne temem de aceste noi tehnologii pentru că îi pot oferi agricultorii și zone, zonelor rurale o nouă formă de comunicare și apar de asemenea șanse pentru micii producători agricoli. Poate la început aceste tehnologii ar trebui să fie sprijinite în mod sistematic, iată de ce avem nevoie de investiții, de sprijin pentru cercetare și dezvoltare, iar în politică ar trebui să îndreptăm atenția în această direcție. Sper că discuțiile privind noua politică agricolă comună să ajungă la un bun rezultat. Pra, pra, prawie, prawie nas przekonałeś. Aproape că ne-ai convins. Să vedem ce are să ne spună și domnul profesor De Castro. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am să preiau de, un, de unde a terminat domnul Bogovici. Avem nevoie de tehnologii noi și adesea exploatațiile mici au cea mai mare nevoie de aceste tehnologii, pentru că tehnologia capătă tot mai multă importanță, iar la nivelul uh, INM-urilor se pot genera locuri de muncă. Însă este nevoie să adopte noile tehnologii pentru a obține cele mai bune rezultate și pentru a, uh, este nevoie să poată investi în acestea. V-ați referit la consumatori. Uh, mai multe informații privind trasabilitatea produselor, ca să vedem unde s-a cultivat materia primă, privind noile tehnologii, în special blockchain. Cum ar putea acestea ajuta să răspundem la aceste întrebări? Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! fac parte din uh, tabra care sprijină inovația, care vede mai mult șanse decât uh, amenințări în aceste tehnologii. Noi trebuie să fim conștienți de amenințări și de problemele posibile, dar uh, această frică să nu ne împiedice calea spre progres. În ceea ce privește digitalizarea, exploatațiile agricole deja, le, deja folosesc aceste tehnologii, chiar dacă există diferențe în diferite părți ale Europei. Se poate gestiona o exploatație agricolă cu ajutorul broadband? În această privință, nu toate explo exploatațiile uh, din Europa sunt egale. ar trebui să avem un punct de plecare adecvat ca să putem uh, porni de pe un picior de egalitate. În ceea ce privește originea, atunci când vorbim despre cooperarea dintre producători și consumatori și de acele circuite scurte, în acest sens, digitalizarea este o soluție, dar dacă originea produsului nu prezintă interes, pentru că există doar puține state membre care sunt interesate de trasabilitate până la nivelul exploatației. În acest uh, caz trebuie să producem niște schimbări în Europa, astfel încât să avem o trasabilitate din, de la farfurie până la exploatația agricolă. Nu trebuie să ne gândim că ar exista o confruntare între micii producători. În urma acestor tehnologii, micile exploatații au șanse sporite de a-și comercializa produselor, dar sigur pot surveni probleme în ceea ce privește protecția datelor. Ar putea fi uh, și unele probleme privind uh, proprietatea asupra datelor. Sunt probleme de ordin tehnic care necesită soluționare. Dar asta nu înseamnă că trebuie să, nu trebuie să continuăm digitalizarea. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Scuze pentru întârziere, că nu am putut să fiu la început, la prezentare. Niște observații legate de unele intervenții pe care totuși le-am auzit și eu sunt favorabil uh, inovării și tot ce ține de economia digitală, dar o chestiune prealabilă uh, care ne revine nouă este serviciul ce uh, sau al cărui model agricol. Dacă economia digitală și tot ce ține de inovație în general trebuie să servească calității alimentare, și sănătății, atunci să nu ezităm. Dacă economia digitală trebuie să permită să recucerim terenul, trebuie să facem. Dacă ne ajută cu dezvoltarea durabilă și o agricultură care să respecte teritoriile, munca trebuie să o aplicăm, dar trebuie să fim vigilenți ca acestea să nu accentueze discrepanțele între diverse modele de agricultură. Să nu ducă la o concentrare sau hiperconcentrare. Deci mă bucur că noile date cu cercetarea inovarea există, dar să fim vigilenți și să avem capacitatea de a defini modelul pe care ne-l dorim. Asta e pe plan local, regional, european și mondial. Trebuie să ne păstrăm vigilența și implică poate un fel de cai de sarcini sau principii de utilizare fără de care lucrurile ar putea deraia și rezultatele să fie mai proaste decât în prezent. Mulțumesc. Państwa, <coughs> wyczerpaliśmy listę, listę mówców. Doamnelor și domnilor, am uh, parcurs toată lista vorbitorilor. Eu mi am unele îndoieli. Întreprinderile, firmele, entitățile vor căuta să obțină beneficii și anume tehnologiile care le aduc beneficii, iar acest aspect poate fi reglementat. Există însă zone în care acele entități nu sunt interesate să aibă o transparență totală, transparența fiind necesară pentru monitorizare și supraveghere. Și, de asemenea, în ceea ce privește respectarea normelor. Trebuie să analizăm această situație la nivel european, dacă nu chiar global. Pentru că nimeni altcineva nu va dori să joace deschis. Care sunt acele zone? Pentru că de acest lucru ne ocupăm noi, Comisia Europeană, Parlamentul European. Acum uh, așteptăm răspunsurile. Okay, try to. Uh, I hope we, we correctly wrote the. Sper că ne-am uh, luat uh, corect uh, notițe auzind aceste um, întrebări. S-ar putea să nu putem răspunde la, în detaliu la toate aceste întrebări. Începem cu prima întrebare. Referitoare la supraestimarea impactului acestor noi tehnologii asupra exploatațiilor, mediului și așa mai departe. Noi ne-am străduit în acest raport să subliniem care ar fi posibilul, faptul că uh, aceste tehnologii nu ar avea un uh, impact egal peste tot de-a lungul întregului lanț valoric și uh, pentru toate entitățile care fac parte dintr-un lanț valoric. Există unele diferențe care pot ține de dimensiune, pot ține și de tipul de investiții necesare și, de asemenea, când ne referim la dimensiunea exploatației, nu ne referim doar la impactul investiției, ci și la impactul beneficiului. Dacă nu mă înșel, în 2010, GSA, și anume Agenția Galileo, a efectuat o serie de teste care au demonstrat faptul că navigația prin satelit avea impact doar asupra acelor exploatații care treceau de o anumit, uh, un anumit prag de dimensiune. După care, uh, dincolo de acea limită uh, de dimensiune, costurile depășeau beneficiile. nu știu dacă ar trebui să ne le numim studii, dar există teste, demonstrații efectuate de către uh, companiile care vând servicii legate de aceste tehnologii, care măsoară impactul acestora în ceea ce privește utilizarea apei, uh, în ce privește utilizarea pesticidelor, în creșterea uh, productivității. Acum, având în vedere fuziunea dintre GNSS și Copernicus, se derulează și alte studii. Deci există pe piață date pe care nu le-aș uh, numi neapărat uh, studii științifice. Fiind vorba de tehnologiile care sunt deja pe piață de o vreme. Navigația prin satelit, satelit și teledetecția fac parte din aceste tehnologii. Dacă vorbim despre blockchain sau inteligența artificială, în acest caz, abia suntem la, în faza incipientă a testării efectelor lor asupra exploatațiilor. Impactul va exista. Dar în ceea ce privește analiza impactului tehnologiilor, situația nu este aceeași peste tot. Cred că un element care a fost menționat în studiu se referă la economia bazată pe uh, pe utilizarea în comun. Și asta înseamnă că și exploatațiile mici pot beneficia. După cum spuneam, abia suntem în uh, faza incipientă. Dar există această tendință. Vedem că există uh, aplicații care permit uh, folosirea în comun a tractoarelor. Prin urmare, ar exista moduri de a asigura un beneficiu aproape egal pentru toată lumea și cred că în acest fel uh, răspundem și la alte întrebări. V-ați referit la ceva corect. Am menționat și noi acest lucru când am spus că agricultorii nu își pot permite să-și uh, asume riscul. Exact așa s-a menționat. Agricultorii, mai ales cei de talie mică, vor să primesc asigura, asigurări de la alții, poate de la firme mai mari care au testat aceste tehnologii sau de la furnizorii de servicii, din partea cuiva care își poate suporta riscul eșecului unei tehnologii, că în orice tehnologie, în fazele incipiente, dă greș. Trebuie efectuate mai multe teste până ajunge în uh, faza în care o anumită tehnologie aduce mai multe beneficii decât uh, riscuri. Scenariul uh, poate diferi de la o tehnologie la alta, dar, după cum s-a menționat, avansul uh, tehnologic nu se va opri. Există jucători mari, neeuropeni, care fac investiții majore în aceste tehnologii și care le vor pune pe piață astfel încât să agraveze uh, situația de monopolizare care a fost menționată. Okay. Uh, I want to follow up on... Aș dori să adaug și eu ceva. În studiul acesta, n-am vrut să luăm o poziție pro sau contra digitalizării. Noi am analizat situația în lume, tehnologia face progrese și unii uh, beneficiază foarte mult. De exemplu, multinaționalele mari și forțele de piață sprijină aceste tendințe. Singura certitudine este că participanții la acest proces vor beneficia în ceea ce privește creșterea competitivității și veniturilor. Provocarea fiind să vedem cum ar putea fi atinse și celelalte obiective în cadrul societății, în ceea ce privește mediul, uh, incluziunea socială, schimbările climatice. Cum să obținem beneficii și în aceste sectoare. privind uh, întrebarea dacă este ceva bun sau nu. Nu cred că este treaba noastră să vedem dacă este un lucru bun sau nu, ci să vedem modul în care putem ține cont de toate obiectivele, asigurându-ne că uh, aceste dezvoltări tehnologice oferă toate aceste posibilități. În studiu am menționat cooperativele și am sugerat că cooperativa poate fi un uh, fel de agent de brokeraj în ceea ce privește um, acoperirea și uh, acoperirea problemelor de mediu. Acești uh, brokeri de cunoștințe pot juca un rol foarte important în dezvoltare. tot pe această chestiune. Scopul este să avem o vedere de ansamblu asupra diferitelor tehnologii, să vedem care sunt avantajele, ținând cont de faptul că nu vor rezolva toate problemele agriculturii, acest lucru e clar. În ceea ce privește avantajele pe partea de mediu, și anume reducerea consumului de îngrășăminte, de apă și așa mai departe. Ideea uh, în ceea ce privește internetul lucrurilor sau utilizării sen, uh, senzorilor, obiectivul deci este de a monitoriza pentru a transforma utilizarea curentă a acestor resurse către o utilizare țintită. Deci, în loc să folosim încrășăminte pentru a preveni bolile, le folosim doar când este nevoie. Tehnologiile digitale pot permite agricultorilor să facă acest lucru, să utilizeze mai inteligent aceste resurse. Nu uh, este vorba de a renunța complet la acești factori de producție, ci este vorba de a nu le folosi doar uh, din precauție, ci a le folosi când sunt într-adevăr necesare. Ținta nu este întotdeauna de a spori producția. Dacă producția este mai inteligentă, atunci agricultorii tot pot obține uh, un profit mai mare în condițiile uh, menținerea producției la același nivel. the big one. Mm-hmm. <laughs> um, one element that un element critic care este dificil de discutat, dar de care trebuie să ținem cont, este modul în care tehnologia ar putea și ar trebui să modifice practicile agricole. Dacă stați de vorbă cu agricultorii, vă dați seama că adesea uh, îi stresează faptul că trebuie să petreacă prea mult timp în fața unui ecran, uh, lucrând cu date, deci făcând ceva care nu ține de meseria lor. Ei vor să fie pe teren, uh, să-și uh, desfășoare activitatea obișnuită. Deci una dintre provocări este cum să folosim toate aceste informații și date într-un mod în care uh, Uh, fermierilor să le parvină doar informațiile necesare în procesul uh, decizional, fără să devină, fără să fie nevoie ca agricultorii să devină specialiști în uh, analiza datelor. Acest lucru are un impact asupra lanțului valoric. Am menționat deja problema acestor um, firme incipiente care să devină parte a lanțului valoric. Fermierii nu pot deveni analiști de date sau uh, să folosească uh, big data. Ei trebuie să poată, pe baza datelor, să ia anumite decizii importante. Există beneficii și dezavantaje în ceea ce privește utilizarea noilor tehnologii și impactul în care îl poate avea asupra lanțului valoric. Ele trebuie să intervină în așa fel încât să nu modifice prea mult uh, modul în care lucrează în mod uh, curent uh, agricultorii. Ei vor să lucreze mai eficient, să fac mai eficient ceea ce fac deja în mod cotidian. Aceasta ar fi o provocare viitoare. În ceea ce privește proprietatea asupra datelor, aceasta este o problemă cheie și nu cred că avem un uh, răspuns. Cel puțin piața nu vine cu un răspuns. Noi am derulat un studiu pentru a analiza impactul tehnologiilor digitale asupra lanțurilor valorice. Sigur că am uh, derulat niște interviuri și uh, Mm, trebuie ținut cont de faptul că datele sunt uh, sensibile uh, și uh, deținerea datelor înseamnă mai mulți bani. S-ar putea ca faptul dacă aceste date devin publice, unii să nu fie mulțumiți. Așadar, au loc uh, dezbatere aprinse pe uh, tema digitalizării. Și nu există un răspuns unic. Privind datele, studiul nostru a făcut diferența între diferitele tipuri de date. Este necesar să ținem cont de faptul că nu toate datele sunt la fel și deci trebuie să ne ocupăm de ele în mod diferit. Unele date provin de la aparate. E vorba de date pur tehnice. Există date personale, cum a spus dumneavoastră. Și desigur, desigur GDPR-ul intră în vigoare în ceea ce privește funcția persoanei întotdeauna vom proteja datele personale. Mai există și uh, datele colectate de la senzori și de la noile tehnologii care uh, afectează și modul de colectare și de stocare a datelor. Acesta fiind un alt subiect asupra sa uh, concentrat studiul. Aș avea ceva de adăugat privind datele. Există proiecte europene, uh, agrihaburile inteligente și internetul uh, lucrurilor. Acestea se referă la infrastructuri. Nu înseamnă că datele sunt uh, puse la dispoziție tuturor. S-a pus o întrebare privind blockchain însă nu știu în câte detalii ar trebui să intru. Blockchain este un registru al tranzacțiilor, însemnând că toate tranzacțiile vor fi uh, trecute în acel registru. Nu este nevoie de consimțământ. Acest lucru va spori transparența, deci se pot găsi sursele problemelor și putem folosi acest instrument pentru uh, a reduce emisiile de dioxid de carbon, deci pentru uh, a, avea, a căpăta, uh, pentru a beneficia mediul. Perturbările de asemenea pot fi rezolvate în acest fel. Am făcut uh, am clasificat acest lucru ca având un impact mediu. Au uh, fost derulate mai multe studii și experimente pe, bara căror, pe baza cărora ne-am dat seama că nu va avea un impact uh, imediat, dar este o tehnologie interesantă, tot privind blockchain. Există două aspecte technology, so there is uh, no... Există tehnologii decentralizate, nu nicio autoritate, niciun cadru de reglementare. Și al doilea element important, ceva securizat, uh, criptat, între emițător și receptor, datele sunt criptate, codate, deci sunt securizate și un alt motiv pentru că nu se poate șterge sau modifica informația odată ce e înregistrată. Prin urmare, odată ce e introdusă în lanț, nu se poate modifica de către cineva din lanțul de valoare. Un exemplu concret peste sau acum câțiva ani am avut un caz de contaminare în Franța și a fost greu de înțeles din ce parte a lanțului de valoare a început contaminarea. that received contaminated eggs. Și cum s-a făcut contaminarea respectivă? E un caz în care tehnologia blockchain, în care informațiile sunt înregistrate, securizate și um, poate să contribuie la identificarea modului în care s-a întâmplat contaminarea pe lanțul de valoare? Care furnizori, care lanț de distribuție a fost afectat? Państwa, păi, jeśli nie ma więcej pytań, to myślę, że Pani miałaby... Dacă nu sunt întrebări suplimentare, ne oprim aici. deși subiectul e extrem de vast, dar desigur că partajarea informațiilor și anumită ordine în partajarea informațiilor sunt indispensabile și esențiale pentru progres și inovare. Când agricultorul trebuie să ia o decizie, trebuie să participe și la analiză, desigur. Unele companii de consultanță ar putea să pregătească materiale statistice, de exemplu. Dar decizia finală e în mâinile agricultorului. Nu ne putem aștepta ca agricultorul doar să se uite la câmp și să nu facă nimic altceva. Și agricultorii se obișnuiesc, sunt tot mai disponibili să privească mai în general lucrurile, să utilizeze informatica în acest sens. Cred că e un subiect la care vom reveni și pe viitor. În viitoarea legislatură, vă mulțumesc pentru raport, vă mulțumesc pentru analiză. S-au pus întrebări foarte pertinente. S-au deschis noi posibilități în procesul tehnologic. O pauză tehnică de două minute înainte de trece la punctul următor. Przechodzimy do kolejnego punktu. Și acum am trece la punctul următor. Înainte de a laura bun venit oaspeților, vreau să vă spun că e o diere publică cu privire la evaluarea cadrului de monitorizare în politica agricolă comună, cadrul de performanță. O audiere care se integrează în activitatea noastră legată de PAC după 2020. După cum știți, o tranziție spre o PAC mai orientată spre performanță e o componentă importantă a pachetului de reformă propus de Comisia Europeană. Scopul acestei audieri este, prin urmare, să evaluăm și să discutăm actualul cadru comun de monitorizare și evaluare și să tragem învățăminte în uh, evoluțiile din propunerile legislative. Aș vrea să le mulțumesc celor trei vorbitori care au avut amabilitatea să participe, să vină la această audiere. Trecem așadar la dezbatere și dau cuvântul primului expert, domnul Antonio Limone, director general al Institutului Profilactic uh, Experimental din uh, Mezzogiorno și apoi al doilea expert, domnul Vaccines Ciubac, de la Universitatea din Poznan Departamentul de Politică Economică și Agroalimentară și, în fine, al treilea expert, domnul Ivner, președintele și moderator la Farm Europe. Fără alte introduceri, vă dau cuvântul. Domnule Limone, Mulțumesc, domnule președinte. Mă prezint, uh, eu vin din sudul Italiei. S-a întrerupt microfonul vorbitorului. Președintele, vă rog să repetați. Eu vin din regiunea Campania, vin din această regiune. Acesta este Institutul, care are 200 de ani de istorie din orașul Portici, studiază siguranța alimentară și, în acest fel, asigură protecția consumatorului. Pentru a fi succint, pornit uh, de la ce am conceput în uh, campania 2014-2020 pentru campanie, o campanie declinată pe trei piloni, uh, în primul rând, campania Regiune Inovatoare se concentrează pe formare, restructurarea întreprinderilor uh, agricole. Există foarte mulți tineri uh, implicați în sector. Încercăm, de asemenea, în al doilea rând, să mizăm uh, pe proiecte verzi pentru a avea o agricultură durabilă, pentru a proteja și valorifica spațiile agricole și pentru a uh, proteja mediul înconjurător în ultima perioadă, având în vedere criza, a devenit un element uh, cheie. Și în al treilea rând, campania Regiune Solidară permite asigurarea unui uh, nivel de trai uh, în regiunea noastră. Am conceput toate acestea ținând cont de faptul că regiunea Campania nu este o regiune omogenă, ci una care prezintă variații considerabile. Geografia noastră e una destul de dificilă, prezintă trăsături specifice, are o biodiversitate considerabilă și ar putea să aibă de suferit uh, în ce privește programarea PAC, pentru că ne limitează orografia și geografia spațiului. Până acum ne-am descurcat destul de bine. Acesta este evoluția cheltuielilor și rezervei de performanță pentru 31 decembrie 2018. Am depășit anumite obiective, altele încă nu au fost atinse, mai e încă un pic de muncă. Cadrul comun de monitorizare și de evaluare pe care se bazează PAC 2014-2020 ne confruntă cu o serie de valori să vedem care este sistemul care se aplică la ora actuală. Acest cadru comun de monitorizare și evaluare prezintă două elemente. Unul uh, identic pentru toate statele membre și un altul unde se necesită verificarea producției fiecărui stat membru pentru a putea evalua în acest fel respectarea obiectivelor stabilite atât la nivel național cât și la nivel regional. În baza acestui sistem, așadar, am, ne-am închipuit că există totuși o limită. Vorbim aici de indicatori de sistem, de context, de rezultat și de impact în ce privește actualul, actuala PAC prezintă totuși o limită. Sunt prea numeroși acești indicatori. Iată de ce, după părerea noastră, ar trebui simplificați în mod considerabil. În schimb, în ce privește cadrul de performanță, evaluarea confirmării bugetului printr-un intermed, prin intermediul unei monitorizări anuale pare mai degrabă un exercițiu pur teoretic, pentru că în acest fel uh, se îngreunează sistemul și se încetinesc programele, pentru că un an e prea puțin. Ar trebui ca acest interval să fie sporit. Pentru a trece foarte repede la o altă formă de evaluare, deoarece obiectivul nostru în ce privește monitorizarea și evaluarea noi PAC pentru 2021-2027. Obiectivul evaluării, ar, și anume participarea la definirea intervențiilor, și anume performanței, îmbunătățirea alocării resurselor, îmbunătățirea calității intervențiilor și comunicarea rezultatelor acestor intervenții, cu alte cuvinte, transparența. Ar trebui să putem demonstra progresele înregistrate în urma aplicării politicii comunitării. Dacă evaluarea programelor se face în mod corect, se ia în calcul și cheltuielile făcute, dar totuși există o limită. Și anume, lipsă simplificării sistemului de evaluare a performanțelor. Există un risc care provine din uh, faptul că posibilitatea de a concretiza obiectivele prevede aplicarea unui sistem destul de complex. Noi cerem, în schimb, tot timpul simplificarea. Se pare însă că acest lucru nu se uh, face. Includerea un, unor indicatori care nu se referă doar la cheltuieli, ci și la producție, la rezultat, la impact, mi se pare o noutate ambițioasă, importantă. Există totuși o serie de întrebări în ceea ce privește modelul de dezvoltare rurală care se extinde între, asupra întregii politici agricole comune, care totuși ar putea să fie un obstacol. Administrațiile publice italiene s-au confruntat cu numeroase dificultăți, atât la nivel central cât și local, în ce privește aceste activități. Iată de ce există întrebări și îndoieli serioase dacă PAC a fost într-adevăr simplificată. Da. Dacă ne gândim uh, la anumită intervenție la un proiect, acesta trebuie conceput uh, pentru o persoană care trăiește la mii de kilometri de Bruxelles, lucru care nu e deloc simplu. Știm uh, oricum că politica e o artă dificilă, complexă. Totuși, acest efort ar uh, merita o încercare. Iată de ce părțile strategice din politica agricolă comună ar trebui să se concentreze mai mult pe rezultate. Și se întâmplă, într-adevăr, însă e adevărat că aceia care impun un program, care îl analizează, ar dori să și îl vadă aplicat. Da, e corect. Ca cineva care acordă niște bani ar dori și să vadă cum sunt cheltuiți acești bani. Însă, evaluarea presupune faptul că nu putem lăsa libertatea completă de alegere în ce privește indicatorii de um, productivitate. Trebuie să găsim un echilibru între obiectivul stabilit și obiectivul atins și verificarea întregului proces. Iată de ce ar fi bine să verificăm acest rezultat cât se poate de atent, urmărind felul în care s-au atins obiectivele, dar uh, a lăsat prea multe inițiative în mâna regiunilor sau recurge la o procedură mult prea complicată ar putea să reprezinte un obstacol. Iată de ce când vine vorba de înverzirea economiei, ar fi bine să identificăm niște indicatori de climă și de mediu care să țină cont și de cerințele agricultorilor, ținând cont însă de existența unui numitor comun al unei, unui angajament spre o agricultură durabilă, care însă să dea roade și care să ofere sprijin pentru acele exploatații care au aplicat bune practici. Eu așa înțeleg lucrurile în ce privește noua politică agricolă comună pentru 2021-2027. Vorbim de prezentarea unui model prezent, bazat pe performanță și pe rezultate, dar care să poată și identifica rezultatele în planurile strategice. Însă, în ce privește anumite teritorii, mai ales din regiunea mea, știu că există posibilitatea unui regres. Uh, pentru că în regiunea mea, în anumite zone rurale, o activitate precum păstoritul, o activitate destul de veche, se realizează în tocmai cum se făcea și în secolul VII înainte de Hristos, atunci când Homer scria Odiseea. Adică păstorul de astăzi face exact uh, ce făcea păstorul în vremea lui Ulise, care venea din Itaca și care, cred că țineți minte, era păstor. Acum, uh, pentru a dezvolta acest gen de economie, uh, e nevoie să ținem cont, și aici apelez la politica, la Comisia Europeană, e nevoie de programe care să înțeleagă complexitatea acestui teritoriu. Pentru că, în caz contrar, toate inițiativele lăudabile pe care ar dori să le promoveze Comisia în, această, în acest mandat s-ar pierde pe drum. Fără a ști practic pe ce om trebuie să croiești haina, vei croi o haină imposibil de purtat și tocmai același lucru se poate spune și de acea programare care nu atinge rezultatele dorite. Iată ce înseamnă de fapt um, o chel- a, un program uh, inteligent acordând încredere, însă pe baza unei programări făcute în mod atent pentru ca resursele alocate să nu fie irosite. Și tot acest efort omenesc deosebit de util pentru că Europa e o realitate importantă, mult prea importantă pentru a ignora efectele pe care le are și asupra regiunilor periferice. Eu cred că în acest fel trebuie să putem proteja această realitate, aceste zone rurale, aceste produse, cu o economie care valorifică produsele și nu le distruge. Vă mulțumesc pentru atenție! Bardzo dziękujemy. Przechodzimy do wypowiedzi. Mulțumesc. Urmează vorbitorul următor. Profesorul Ciubac. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję. Mulțumesc, bună ziua doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că m-ați invitat. Sunt economist, mă ocup de procesul legislativ în administrație, dar aici vorbim despre orientarea politicii agricole comune, orientare spre rezultate și o să vă arăt rezultatele analizei pe care o facem ce face politica agricolă comună aplicată până acum. Vin în Polonia și o să vă explic uh, cam care e situația în Polonia, care sunt rezultatele din țara noastră. Patru aspecte la care aș vrea să mă refer. To w takim razie troszeczkę wolniej, żeby tłumacze, tłumacze zdążyli. Jeżeli chodzi da. Vorbitorul e rugat să nu turăie cu astfel de viteză pentru că nu poate fi interpretat. E vorba de ajutoare și de definiția agricultorului. E o temă care revine și din uh, vechea perioadă de programare, o tentativă de definire. Cine e agricultorul în uh, agricultura europeană actuală? Modelul agricol actual E bazat pe elemente fundamentale, agricultura familială, motiv pentru care avem trei criterii pe care le vedeți pe ecran. Mai întâi ceea ce se numește fermele familiale, exploatațiile individuale. Când se vorbește de ferma familială, trebuie să stabilim criterii și trebuie ca peste jumătate din forța de muncă să fie membri ai familiei. Apoi sunt și criterii economice. Suntem economiști și spunem că gestionarea unei întreprinderi agricole trebuie să aibă un rezultat economic. Deci, luăm aici veniturile unui lucrător care să fie mai mare decât salariul minim la 12 milioane de exploatații agricole din Uniunea Europeană dacă le-am eliminat pe cele care reprezintă mai puțin de 10% din producția standard și ne bazăm aici pe metodologii bine stabilite, vedem că nu rămân decât aproximativ 5 milioane de exploatații agricole. Acest criteriu al salariului minim nu e îndeplinit de aproximativ un milion de exploatații agricole. Deci rămân um, sub 4 milioane exploatații, 360 de mii dintre ele sunt mari întreprinderi comerciale. Când spunem uh, comerciale, sunt întreprinderi care și-au pierdut caracterul familial și deci când luăm aceste criterii, putem spune că în prezent sunt 3,6 milioane exploatații familiale în Uniunea Europeană, ceea ce reprezintă cam 30% din total. Am putea lua aceeași metodologie, dar uh, plecând de la salariu minim. 4 milioane de exploatații care nu îndeplinesc criteriile și dacă calculăm altfel, avem de fapt mii de exploatații familiale, 50% din total și dacă păstrăm cifrele, ne uităm la ce reprezintă cam 5%, dar 20% uh, din valoarea producției totale. Aici o defalcare pe țări, vedeți locul fiecăruia, marile exploatații comerciale. Vedem cifrele. Vă spuneam că e un număr redus de exploatații comerciale care produc uh, la fel de mult ca numeroasele exploatații familiale. E un lucru la care aș vrea să mă refer, rezultatul uh, politicii agricole comune, accentul care trebuie pus pe investiții, mai ales investițiile inovatoare. Am aici un model al Poloniei din 2004 în 2017 și vedeți aici coloanele cu roșu ce s-ar întâmpla dacă n-ar fi fost politica agricolă comună. Asta o vedem la plățile directe orientate spre investiții, mai ales pentru modernizare. Și vedem că această valoare, valoarea netă, ea spune, ne arată că investițiile factor de creștere după 2004 reprezintă cam 5 miliarde de euro. Și dacă facem uh, o adunare cu tot ce a primit Polonia după aderarea la Uniune. Investițiile, plățile directe, vedem că au permis să crească foarte mult investițiile în exploatații și o mare parte a acestor investiții au caracter novator și sunt singurele investiții finanțate în prezent. În ce privește industria acum, pentru programare se vorbește mult despre faptul că sectorul legume ar putea utiliza o anumită finanțare, dar efectul e mai mic și totuși rămâne vizibil. E concluzia pe care am putea o trage dacă ne uităm la valoarea netă și la reacția exploatațiilor la investiții. Se vede aici în 2008-2009, când au fost efectele crizei care s-au resimțit și vedem impactul crizei asupra investițiilor în sectorul agroalimentar. Vedem astăzi că, mulțumită PAC, există o anumită rezistență și deci putem continua să investim. Un alt element E vorba de flexibilitatea pilonului 2 din PAC și o să revin puțin la metodologie. Pe scurt, avem aici acțiunile în diverse categorii și am văzut ce scop au. Dacă e vorba de un model industrial, se e vorba de a avea o agricultură durabilă pe plan social, să ne orientăm mai mult spre mediul înconjurător. Aici trec și mai rapid, spune vorbitorul, și trec la rezultatele pentru Uniunea Europeană. După cum vă spunem, sunt criterii diferite decât aveam înainte, criterii administrative cu trei priorități, apoi acțiunile pentru fiecare aici. Am văzut ce avem pe beneficiar, zone rurale, proprietari de terenuri sau de păduri, sector agroalimentar, capital social uman, îmbunătățirea mediului înconjurător, avem aceste elemente. Și aici avem toate acțiunile pentru toate țările, în funcție de metode statistice. Am inclus țările în trei grupuri și o să vă arăt rezultatele. și care sunt efectele principale. E primul grup cu Danemarca, Irlanda, Suedia și Regatul Unit? Vedeți ce s-a întâmplat 2007-2013, perioada anterioară de programare, ce s-a consacrat uh, pentru mediul înconjurător. Acesta e ultimul element și vedem că țările cele mai numeroase sunt cele care au pus accentul pe investiții în exploatațiile agricole și a spune că sunt țări la jumătate de drum între investiții propriu-zise și acțiuni pentru mediu. Aici e o consolidare a acțiunilor și dacă ne uităm la suprafața media a exploatațiilor în primul grup, unde se pune accentul pe mediu, vedem că suprafața e mai mare. Aici e cea mai mare plus valoare pe exploatație și vedem și impactul pentru persoanele angajate în aceste exploatații. Când e o bună adecvare a acțiunilor întreprinse cu mediul, un element de care se ține cont în prezent în dezbatere privind PAC, uh, dimensiunea de mediu a politicii. Și acum voi trece la concluzii. Vedem că alocarea de fonduri pe plan național corespunde nivelului de dezvoltare al statului membru vedem că toate acestea se leagă de productivitate, de efectul producției și se leagă de posibilitățile de a da un ajutor pentru chestiunile facultative, de mediu, pilonul 2 și, desigur, toate acestea legate de momentul în care țările au aderat la Uniunea Europeană, în ce situație, la ce dată, ce s-a putut face atunci, ce a rămas de făcut. Am făcut același lucru pentru celelalte 10 țări care au aderat cel mai recent și trec rapid. De mulți ani mă ocup de ajutoarele directe pentru agricultori și motivul pentru care sunt utilizate. În orice caz, în Polonia vedem că sunt utilizate pentru producția actuală, 70% din fonduri, 25% pentru investiții și abia 5% pentru cheltuieli care nu se leagă direct de producție sau de investiții în exploatația agricolă. Așadar, există mai întâi tot ce se leagă direct de producție, de investiții și apoi ce nu se leagă. Și vă mulțumesc pentru atenția Acum, uh, al treilea expert. de la Europe uh, Farm. Aveți cuvânt. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru invitație. Doamnelor și domnilor, e adevărată onoare să mă aflu astăzi aici. Am să iau cuvântul în calitate de președent al uh, organizației Farm Europe, dar asta nu mă împiedică să intervin uh, în cadrul uh, poziției mele de fost agent de plăți în cadrul PAC pentru Uniunea Europeană. În acest fel, îmi permit uh, să împărtășesc cu dumneavoastră o serie de analize. Cadrul uh, de reglementare PAC este un cadru orizontal și elementul pentru reușita PAC pe care l-aveți în mână, pe care va trebui să-l aleagă, să-l uh, fie ales de legiuitori și în funcție de această alegere vom avea o politică agricolă comună transparentă în ceea ce privește folosirea banilor publici sau nu. Iată cum alegerea cadrului uh, normativ este un cadru, este o alegere cu o puternică încărcătură politică. Propunerea comisiei va face oare astfel încât PAC să devină mai performantă pentru agricultori, pentru cetățeni sau pentru contribuabili, mai eficace, așadar mai transparentă și mai clară în ceea ce privește felul în care sunt cheltuiți banii publici. La ora actuală, în ce constă politica agricolă comună? E un cumul de reguli de bază definite la nivelul Uniunii Europene, după cum au amintit și colegii mei mai devreme. E vorba de reguli de bază pentru măsurile principale ale PAC, pentru eligibilitate, care sunt uh, definite și alese de colegiuitori și aplicate în toate statele membre de către agricultori, verificați de agențiile de plată din statele membre și verificate de comisie care controlează activitatea agențiilor, agențiilor de plată. E vorba așadar de controle duble menite să se asigure că totul merge bine și de unde uneori apare complexitatea subiectului. Care este sarcina comisiei pe viitor? De a veni cu o inițiativă mai flexibilă, de a avea un cadru european mai lejer, după cum puteți vedea sus pe diapozitiv, și de a oferi statelor membre posibilitatea de a introduce în regulamentele lor naționale criterii care să stabilească principiile pentru eligibilitate și normele care se vor aplica în planurile strategice naționale, cât și politici de control, penalizare și sancțiune. Am avea 27 de cadre diferite elaborate de statele membre, aprobate de comisie. Aici comisia propune să vedem ce ar avea de spus agențiile naționale de certificare și de a nu mai avea dublul control pe care îl avem astăzi, ar fi un element de simplificare pentru comisie și pentru agricultori. Cu toate acestea, agricultorii, în activitatea lor de zi cu zi, vor trebui în continuare să respecte controlele, sancțiunile pe care le au și astăzi, chiar mai mult decât astăzi, pentru că vor trebui să pună în aplicare măsuri suplimentare, ținând cont însă că agențiile naționale de certificare nu vor face decât să contorizeze măsurile aplicate și nu vor mai urmări calcularea, folosirea judicioasă a fondurilor, vor uh, aplica o simplă metodă de calcul de puncte. Că a fost membru al unei agenții de plăți, îmi vine greu să accept această situație și îmi închipui uh, cu greu că um, Curtea de Conturi ar accepta fără niciun comentariu această propunere, pentru că e vorba în cele din urmă de banii publici, de banii contribuabililor și să ne asigurăm că aceștia sunt folosiți în mod judicios. Se propune și un al doilea nivel de performanță anuală. Vom vedea ulterior uh, criteriile pe care se bazează. E vorba de o contorizare statistică a statelor care au aplicat măsuri, uh, numărul uh, agricultorilor care ar aplica una sau alta dintre măsuri cu posibilitatea de a suspenda plățile în caz de divergență marcată. În al doilea rând, un sistem de performanță multianual bazat pe indicator de rezultate. Vom reveni ulterior și la acesta, care are obiectivul de a monitoriza rezultatele atinse și pentru a urmări investițiile făcute din banii publici în teritorii, în numele politicii agricole comune. Cred că deja, de pe acum, putem fi de acord că ar putea să fie un element pozitiv lipsa unui control dublu. În schimb, având în vedere că propunerea face obiectul uh, dezbaterii la Parlament și la Consiliu, mi se pare totuși că lipsește elementul de simplificare. Cât va fi într-adevăr de simplu pentru agricultor? Pentru că acesta va um, trebui să respecte practic cam aceleași criterii ca astăzi. Și ce va însemna pentru statul membru care va trebui să gestioneze PAC aplicând noi criterii de eligibilitate și sper și criterii privind eficiența cheltuielilor publice. În același timp, se introducă un sistem de raportare privind performanța anuală pe care colegul meu din dreapta l-a amintit și a scos în evidență cât va fi de greu să se facă o monitorizare anuală în acest sens. Ca să nu mai vorbim de un sistem multianual care s-ar adăuga la toate acestea. Un alt element care trebuie luat în calcul e că în momentul în care avem 27 de reglementări naționale care stabilesc criteriile de eligibilitate, controlele, sancțiunile, penalitățile, există un risc real de distorsiune, de tratament diferențiat de la un stat la altul, în timp ce astăzi avem totuși o bază comună. Și în al treilea rând, Puteți vedea pe acest diapozitiv. Uh, colegiuitorii au o alegere mai limitată la dispoziție, în sus, uh, într-un corpus mai redus. Cu toate acestea, Parlamentul și Consiliul, uh, calitate de colegiuitori, veți putea fi trași la răspundere, veți fi răspunzător, practic, în fața cetățenilor, în fața agricultorilor, de eficiența PAC. PAC mizează pe performanță, face o promisiune cetățenilor de a putea măsura performanța PAC și de a arăta care sunt uh, avantajele efortului financiar depus. Ni se propune un cadru de monitorizare a performanței pe baza randamentului și introducerea unui sistem multianual bazat pe indicatoare de rezultat, reluând textul propunerii, indicatori de rezultat, nu văd, sincer, cum ne-ar putea permite să contabilizăm rezultatele. Sunt îngrijorat, atât pentru dumneavoastră cât și pentru mine. având în vedere acest dispozitiv, ce vom face când vom analiza rezultatele, cum vom putea judeca avantajele de mediu. Vom spune, există atâtea state sau atâtea agricultori care urmăresc, aplică o anumită schemă, va fi oare un răspuns credibil care să se ridice la înălțimea speranțelor care vin cu această idee de performanță. Mi se pare că la ora actuală nu există suficienți indicatori, nu există indicatori real de impact care să ne permită să măsurăm adevărata pertinență și eficacitate a viitoarei PAC, ci să putem uh, avea o politică care, într-adevăr, să permită o evaluare multianuală a performanței. Pentru a conchide, domnule președinte, doamnelor și domnilor, mi se pare că propunerea actuală are într-adevăr două elemente pozitive. În primul rând, principiul strategiei naționale, care invită statele membre să se asigure că există o coerență între alegerile făcute de la primul pilon și de la al doilea cât și, în al doilea rând, ideea de a, a măsura în mod mai precis impactul măsurilor finanțate din cadrul PAC. Aici, însă, e multă muncă de făcut în ce privește indicatorii și nu cred că ne putem mulțumi cu indicatorii propuși astăzi, indicatori de rezultate, între ghilimele, care nu sunt, de fapt, indicatori de rezultate în sensul la care ne-am putea aștepta. Trebuie să ne asigurăm uh, că banii contribuabililor sunt folosiți în mod judicios și, în al patrulea rând, e nevoie să existe un sistem echitabil în toată Uniunea Europeană care să încadreze toți agricultorii. În acest sens, cred că trebuie să avem în mod obligatoriu reguli simple definite de colegiuitori și Înțeleg că e munca pe care o faceți astăzi prin intermediul diferitelor uh, regulamente, norme simple așadar, așadar care să stabilească nivelul minim de control care trebuie realizat de fiecare stat membru, prevăzând o bază comună, sancțiuni care să nu uh, oscileze considerabil în funcție de statele membre. Uh, pornind de la această bază comună ce privește eligibilitatea agricultorilor și mai departe, să ținem cont că situația nu e aceeași peste tot și să le permitem statelor membre și agricultorilor să facă propuneri de măsuri echivalente. E o inițiativă la care lucrez la Comisia Agri în ce privește planurile strategice. În acest fel am uh, putea dispune de mai multă flexibilitate. Propunerea Comisiei de a controla agențiile naționale de certificare uh, reprezintă un punct de simplificare care cred că trebuie păstrat și de altfel am putea să ne întrebăm de ce nu s-a făcut deja cu actuala PAC, pentru că în acest fel ar putea să îmbunătățească uh, considerabil uh, situația în ce privește simplificarea PAC. Dacă ne gândim și la impactul asupra performanței, am avea nevoie de o evaluare multianuală, o evaluare anuală nu ne-ar oferi vizibilitatea necesară. Avem nevoie de o evaluare care să se bazeze pe indicatori rezonabili, indicatori care să poată arăta clar avantajul ecologic, avantajul economic uh, al diferitelor măsuri finanțate din cadrul PAC. Mai e încă multă muncă de făcut, uh, ne așteaptă încă câteva luni de muncă. Adineori uh, vorbați de sectorul digital, nu ne aflăm într-o Uniune Europeană unde 100% din exploatațiile agricole să fie digitalizate. Poate am putea să ne închipuim introducerea unor măsuri emblematice care să permită o evaluare medie și să spunem, da, într-adevăr există atâția agricultori care aplică măsuri de tranziție și beneficiază de sprijin. Pentru acesta este necesar însă să avem un cadru de valoare a performanței cu criterii coerente. reguli de bază identice pentru toată lumea pentru a avea un sistem echilibrat, un, o politică agricolă comună echilibrată, performanță dovedită. Ultimele cuvinte, domnule președinte, vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Urmează sesiunea de întrebări și răspunsuri. Cine dorește să ia cuvântul? Domnul, domnul Flanagan? Și mai cine? Ca să știm cum ne încadrăm în timp. Mamy tak, pan Agniu, pan De Castro, pan Flanagan, pan Jar, pan Dante. Czy jeszcze ktoś jest? Nikogo nie... În afară de persoanele numerate, mai dorește cineva să vorbească? Avem de față și reprezentanții comisiei. Alocăm trei minute fiecărui uh, vorbitor. Vă mulțumesc. Am mai multe întrebări de adresat celui de-al doilea vorbitor, uh, care reprezintă Polonia. Vorbea despre distribuție și despre mărimea exploatațiilor. S-a referit la micile exploatații, pentru care veniturile erau mai mici decât uh, salariul minim. Acestea se aseamănă cu uh, exploatările din Franța și Germania, unde uh, persoane de fapt lucrează la o fabrică și se folosește de exploatația agricolă ca un fel de hobby uh, de sfârșit de săptămână și atunci nu ar putea fi incluse în categoria ferme. O a doua întrebare se referă la schemele de mediu sub pilonul 2. În Regatul Unit, mulți agricultori Uh, sunt descurajați să ia parte la aceste uh, scheme din cauza complicațiilor. Și eu uh, văd că cheltuiesc foarte mult în cadrul acestor scheme, fără să fi primit vreodată banii înapoi. Se constată acest, același lucru și în Polonia, iar întrebarea adresată celor de-al treilea vorbitor se referă la conceptul um, plăților bazate pe performanță. Una dintre sarcinile fermierilor a fost de a reduce uh, efectele asupra schimbărilor climatice. Cum puteți dumneavoastră să uh, solicitați fermierul să demonstreze faptul că acesta decestionează ferma într-un mod în care aduce beneficii mediului, uh, climei. Cred că este un test, uh, cred că acesta este testul adevărului și care va da în vileag uh, cât de mare este nonsensul. E Mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc invitațiilor noștri pentru prezentările foarte interesante. Eu am o întrebare pentru Yves Madre. IF, dacă am înțeles bine, propunerea de regulament orizontal le permite statelor membre să-și stabilească obiective, să elaboreze măsuri pentru a atinge aceste obiective și să lase să se evalueze dacă aceste instrumente au fost în stare să atingă obiectivele stabilite. Toate astea în cadrul fiecărui stat membru. Acum, dacă am înțeles bine, dacă asta e abordarea, care sunt riscurile cu care se confruntă statele membre acolo unde autoritățile care ar trebui să verifice atingerea acestor obiective ar spune că obiectivul nu a fost atins. Ar uh, intra, ar face obiectul unei corecții financiare aceste state membre. După care, dacă aceasta e abordarea, ce se întâmplă în acele state membre care au o structură regională? unde prin Constituție regiunile au anumite competențe. Practic, fiecare regiune ar trebui să definească obiectivele, instrumentele și entitățile terțe care să certifice atingerea acestor obiective. Așa stau lucrurile sau ă, care ar fi simplificările pe care ar trebui să le solicităm? Am pus Flanagan. Uh, thanks very much for your uh, three. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste trei prezentări. Am avut multe de învățat din acestea. Modul în care înțeleg eu uh, plata pe performanță este acela că ești plătit în funcție de performanță, ceea ce consider că este un sistem echitabil îi încurajează pe oameni să depună mai, uh, eforturi mai mari, pentru care sunt recompensați. recompensați. Mă uh, întreb uh, cum, ce propune Comisia? Să ajungem la un nivel de 35% de convergență. Dacă se bazează pe performanță, de ce unii să primească doar 75%, iar alții să primească 100%? Pentru că dacă se întâmplă acest lucru, nu mai este un sistem bazat pe performanță. Äh, Domnul Iar, mulțumesc, domnule președinte. Am uh, putut urmări doar uh, ultima prezentare, dar am o întrebare pentru toți uh, invitații. Cred că suntem cu toții de acord că Comisia ne propune, prin sistemul actual, o reducere a, birocra- a birocrației. Trebuie să vedem însă dacă, într-adevăr, acest efect ajunge și la agricultori. În primul rând, avem o șansă să simplificăm într-adevăr ceva pentru agricultori cu actualul sistem și dacă da, cum? Pentru că agricultorii sunt în centrul discuției noastre, pentru că uh, dacă nu ajunge nicio simplificare la agricultori, n-am făcut nimica. În al doilea rând, vorbeam că avem un sistem de obiective comune, de indicatori comuni, statele membre elaborează planuri strategice naționale și cum punem totul la oaltă în ideea unei politici agricole comune unică pentru a nu avea la sfârșit 27 de politici agricole comune diferite. Ehm, spuneam că la început statele membre ar trebui să prezinte propunerile de programe comisiei, după care statele ar trebui să facă un schimb de bune practici, să vadă cum ar putea să-și atingă obiectivele, ar putea să fie asta o, o soluție eu personal mă tem că dacă avem planuri strategice naționale, atunci să vină Germania cu un document uh, foarte consistent, după care un alt stat să vină cu un document de 10 pagini. Deci ar putea apărea diferențe considerabile. Iată de ce și aici avem nevoie de armonizare. În al treilea rând, avem două perspective diferite. În primul rând, relația între comisii și statele membre, care ar trebui să se soluționeze prin acest sistem de rezultate, indicatori și așa mai departe, după care avem relația între statul membru și agricultor. Cum putem simplifica relația între agricultor și cele două entități? Aveți aici idei concrete? Repet, încă o dată, în centrul intereselor noastre se află agricultorul. Mă tem putem avea obiectivele generale, dar acestea nu sunt calculate ținând cont până la sfârșit de agricultor, pentru că uh, dacă într-adevăr ar ține cont de agricultor, s-ar fi făcut deja. Cum funcționează așadar statul membru ca intermediar, practic, între cele două? Pentru că încă nu mi-e destul de clar. Mulțumesc. No, tak, jak harmonizować według ilości stron? Armoniz- cum putem armoniza pe baza număr- numărului de pagini? Trebuie să ajungem la o înțelegere. Mulțumesc, domnule președinte. Au fost trei intervenții Există mai multe porți de intrare. Mai întâi e tratatul de la Lisabona, care reia obiectivele tratatului de la Roma, și anume să asigure venituri um, decente pentru agricultori în comparație cu restul societății și să furnizeze consumatorilor produse de cantitate și calitate suficiente și la prețuri abordabile. Un prim element economic. Un al doilea element, PAC, e contestat acum de către o parte a opiniei publice e principala parte a bugetului Uniunii Europene, e vorba de credibilitatea cheltuielilor care pare esențială. Și prima întrebare pe care le-o adresez celor trei vorbitori, din punctul dumneavoastră de vedere, ce se poate întâmpla în următoarea perioadă de programare dacă nu avem în perioada de programare actuală o adevărată certificare a conturilor de către Curtea de Conturi, pentru că nu vor fi indicatori financiari. Al treilea element e clar că se petrec lucruri pe toată planeta. În fiecare zi vedem tot felul de evoluții climatice care pun semne de întrebare, ca și evoluția biodiversității și agricultura prin aceste politici trebuie să răspundă noilor mize. Dumneavoastră considerați că acest cadru de performanță propus de comisie în prezent e suficient pentru a răspunde la întrebările pe care le pune societatea în prezent față de chestiunile de schimbări climatice și alte mize de mediu înconjurător. Și în funcție de răspunsurile dumneavoastră, ce propuneri, ce soluții puteți avansa? Mulțumesc! So, Andrew. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voudrais aussi... Domnul Andriu, și eu vreau să le mulțumesc celor trei uh, oratori. De, Ni s-a prezentat reforma de la început ca o matrice puternică în jurul uh, simplificării și subsidiarității și după ce v-am ascultat, nu sunt deloc uh, <laughs> liniștit, nici că va fi simplificare, nici că va fi mai multă subsidiaritate. O primă întrebare. Criteriul de performanță la care v-ați referit pentru a-l pune în aplicare e necesară oare o renaționalizare a reformei? Nu credeți că termenul performanță e baza unei politici cu adevărat comune pe scară comunitară, pentru că, de fapt, după ce v-am auzit, ce mai rămâne comun în reforma care ne-a fost prezentată astăzi? Un al doilea punct care mă frământă e capacitatea acestei reforme dincolo de aspectele la care se vedem domnul Dantin cu partea climatică, partea geopolitică externă teritoriului Uniunii Europene. Revenind la abordarea națională, ne sărăcește față de viziunea globală intercontinentală. Și ați abordat puțin riscul de distorsiune, de concurență cu politica de renaționalizare nu s-ar exacerba în aplicarea aceste reforme așa cum e prezentată astăzi? Bardzo dziękuję. Vă mulțumesc. Este într-adevăr o chestiune complexă. Dau acum cuvântul unui reprezentant al Comisiei Europene. Aveți cuvântul. Uh, thank you very much, Jim. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc în câteva minute să trec în revistă uh, reacțiile pe care le am față de um, prezentările ținute. Dați-mi voie să încep cu ce a spus uh, prietenul meu, Iv Madre, care spunea că vrem un PAC care să funcționeze după aceleași reguli pentru toată lumea. Cred că astfel deja uh, facem o descriere a politicii uh, care altfel decât se prezintă în prezent. În a doua perioadă, a doua perioadă este concepută pentru o mare diversitate, pentru că statele membre trebuie să facă față problemele în problemelor în teren. Astăzi avem între 40 și 50 de opțiuni diferite pentru, prin care uh, statele membre pot pune în aplicare aceste uh, plăți uh, directe. În nu veți găsi prea multe similitudini între modul în care se aplică acestea în Franța și uh, cum se aplică în Germania. Deci uh, mai este mult de făcut pentru ca aceste reguli să fie aplicate la fel de către toată lumea. S-a pus problema simplificării. S-a spus că aceasta nu este garantată. De ce este atât de complexă această politică astăzi? este pentru că se bazează doar pe reguli, iar respectarea regulilor este controlată meticulos de către Comisia Europeană. Acest lucru pune în aplicare un mecanism de generarea unor reguli tot mai detaliate și de creștere a severității uh, și detaliere uh, controlului și creșterea sancțiunilor uh, de câte ori se constată o neregulă. Ceea ce ne duce în situația în care, în final, agricultorul suportă rigorile legii și nimeni nu poate face nimic pentru că un, uh, cele, Diferitele niveluri sunt interconectate și dacă cineva nu face un anumit lucru, acesta va fi sancționat de următorul nivel. Și am spus acest lucru uh, curții de conturi europene uh, și celorlalți decidenți, pentru că nu vom putea simplifica lucrurile fără să renunțăm la cantitatea enormă de reguli care au fost generate în ultimii 10-15 ani. Ultimul, ultima mea observație se uh, referă tot la ce spunea domnul Adre, și anume de ce nu aplicăm deja acesta, această abordare unică de audit. Uh, dar n-am înțeles întrebare. Facem deja acest lucru din 2015. De atunci, auditorii noștri se bazează tot mai mult pe procesul de certificare, dar durează până pui pe roate un asemenea sistem, pentru că trebuie uh, ca organismele de certificare să îi verifice pe auditori. Dar noi suntem convinși că dacă transpunem acest sistem în noul model de livrare, uh, bazat pe performanță, putem să ne bazăm uh, și mai mult pe activitatea acestora decât putem să o facem acum s-au emis un element în toate întrebările și care este cheie pentru această reformă și anume aprobarea planurilor înaintate de statele membre. Ascultând diferitele intervenții, am putea crede că statele membre își vor pune planurile în aplicare și atât. Nu, din contră. Statele membre vor efectua un, o evaluare a nevoilor și o analiză SWOT. Au început deja acest lucru. Și Comisia um, controlează de aproape acest lucru. Toate aceste planuri vor fi discutate cu Comisia, care are mai multe criterii de verificare prin care Comisia va putea să semnaleze statelor membre unde nu se conformează. Acest aspect trebuie înțeles bine. Ceea ce avem în prezent uh, nu este un sistem comun, ci mai multe, foarte multe opțiuni pe care statele membre le pot, le pot aplica în mod autonom. autonom. În viitor uh, vor putea să adopte tot felul de opțiuni în cadrul unui plan care va fi aporta, uh, aprobat de către Comisie. Următorul punct se referă tot la o, o misiune și anume întrebarea dacă încă ne mai interesează cât de corect aplică statele membre regulile, cerințele de bază. Sigur că da. Vom verifica această conformitate prin uh, auditurile de sistem și când constatăm că, că um, un sistem al unui stat membru nu se conformează acestor cerințe de bază, atunci se pot aplica corecții financiare. Este necesar să facem acest lucru ca să ne asigurăm că acest uh, uh, PAC este o politică comună. Deci există acest, acest element de regularitate care nu mai este la nivelul beneficiarilor și am spus că facem acest lucru pentru a rupe cercul vicios de complicare continuă a regulilor. Și acest lucru survine în relația dintre uh, Comisie, deci Uniunea uh, Europeană și statul membru. Da, Curtea de uh, Conturi a emis un aviz critic și doresc să menționez clar. Legiferatorul nu este Comisia și nici uh, Curtea de Conturi. Legiuitorul care stabilește criteriile eligibilității uh, pentru finanțarea din partea Uniunii Europene uh, este uh, statul membru și noi am redactat propunerea astfel încât când acestea se adoptă, vor exista niște reguli clare care să fie uh, urmă, urmate uh, și de către Curtea de Conturi. Altfel, sunteți la mâna curții de conturi care vor uh, defini aceste aspecte în locul uh, legiuitorilor. Și acum dau uh, cuvântul domnului Londero, care ne va vorbi despre aspectele legate de performanță. Vă mulțumesc! Thank you. Um... Mulțumesc! Aș adăuga doar câteva aspecte privind noul cadru de performanță și setul de indicatori uh, identificați și propuși în scopul măsurării în fiecare etapă a performanței politicii. Vă amintesc că noi nu reinventăm roata, sistemul deja există și la începutul lunii decembrie Comisia a publicat un întreg set de date privind cadrul comun de monitorizare și evaluare. Aci acest set este disponibil, dar există și niște uh, console, niște tablouri de bord uh, comparative în care puteți vedea ce uh, s-a rezultat, în, ce s-a realizat în urma intervențiilor. S-a făcut prima evaluare a PAC și anume a sistemului actual. Aș dori să vă amintesc faptul că Marea schimbare în această propunere este faptul că planurile naționale trebuie analizate prin prisma obiectivelor urmărite, nu prin aplicarea unor uh, instrumente facem această măsurătoare, ci prin uh, raportarea la obiectivele comune. regulile jocului sunt următoarele. Există un set comun de obiective la nivelul Uniunii. Avem niște nevoi specifice la nivel de stat membru și de regiune. Deci este nevoie de o evaluare a nevoilor și de toate informațiile necesare pentru a înțelege de ce este nevoie pentru a ajunge la aceste obiective comune. Și atunci se prioritizează anumite intervenții după care pot analiza un set amplu de intervenții care vor fi uh, finanțate prin două fonduri. Cum spunea domnul director general, această abordare uh, trebuie discutată în, următorul, uh, în următoarea perioadă după care, anual, se vor redacta rapoarte privind realizările, după cum spuneau vorbitorii, realizările uh, îi măsoară pe actorii care intervin, pe beneficiari și uh, cheltuielile. Există indicatori de rezultate, de asemenea. Acestea sunt uh, indicatori de rezultat în sensul în care fiecare intervenție are un scop. știm că o anumită intervenție aduce beneficii biodiversității și uh, la nivel de, statul, de stat membru uh, se dorește sporirea numărului de, de actori uh, sub această acțiune. Mai există indicatorii care ajută la măsurarea impactului asupra efectelor uh, politicii. Aceștia sunt mai dificili. Toată lumea este de acord că există factori diferiți și atunci nu știi dacă uh, un anumit rezultat se datorează PAC sau altor factori. Dar aici se includ toate elementele care ne permit la momentul aprobării planului să ne dăm seama dacă este un plan uh, ambițios, dacă este corect pentru rezolvat, rezolvarea unor probleme punctuale din statele membre și pentru a ajunge la atingerea obiectivelor comune. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Aveți întrebări de adresat comisiei, deoarece încă ne-a mai rămas timp pentru întrebări și răspunsuri. Aveți la dispoziție doar un uh, minut. Doream să repet o întrebare interesantă, cred, pentru toți membrii comisiei, și anume cum ne putem asigura că după ce statele membre și-au elaborat planurile naționale strategice, va exista o politică agricolă comună europeană. Există riscul ca în cele din urmă să avem 27 uh, de politici agricole comune diferite. Cum putem să ne asigurăm că există totuși un cadru comun, că aceste planuri naționale rămân în cadrul comun, deși avem specificități naționale, ne mișcăm în continuare într-o politică comună. Există această frică pe care o avem cu toții că cumva ne va ieși din mână, ne va scăpa de sub control. Am uh, discutat într-adevăr și despre flexibilitate. La faptul că statele membre nu au uh, un uh, cuvânt prea mare de spus se pune problema abordării de către Comisia acestor planuri. Există probleme legate de concurență. Comisia va discuta cu statul membru în cauză și uh, se va asigura conformitatea. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să revin la ce spunea domnul Mogăle, eh? ca să încerc să-l mai liniștesc în legătură cu întrebarea mea legată de Curtea de Conturi. Știți, domnule Mogăle, eh, că noi avem o aroare parlamentarii când Curtea de Conturi face ceva în locul nostru. Și ei probabil că au o atitudine asemănătoare. Acum suntem înainte de alegeri și suntem mai atenți cei care o să candideze la ce ni se spune pe teren. Problema banilor comunitari, de unde vin banii, unde se duc, nu e ceva care ține doar de curte de conturi. Și nouă parlamentarilor ni se cere să verificăm ce se face cu banii. Și se întâmplă că anumite servicii, OLAF, au descoperit o problemă în Corsica cu zeci de agricultori. Credeți că nimeni nu ne întrebă cum se întâmplă că nu sunt controle mai mari înainte de plăți? Cine controlează ce se face? Astea sunt întrebările pe care ne le punem. Cum să ne asigurăm că se utilizează la fel creditele în țările europene cu aceeași certitudine și întrebarea în legătură cu ce ne-ați propus. Cine nu se mai ocupă de conformitate? E vorba de această întrebare. Unde se duc banii, cui se acordă banii? Pan poseł Andriu. Merci, <clears throat> Sincer, după aceste prezentări, chiar ați putea să ne spuneți prin ce va simplifica reforma asta viața agricultorilor? Eu n-am înțeles nimic de la comisie. Nici pentru stat, tot nu e clar până la urmă pentru beneficiar. Vă rog să mă scuzați eu tot nu înțeleg, nu reușesc uh, în ce măsură ce va schimba pe teren pentru beneficiari. Da, e o întrebare minunată. Poate că îmi răspund uh, cei de la comisie. Dacă avem un sistem bazat pe performanță, poate cineva să-mi explice logica în poziția comisiei cu privire la convergență ca la sfârșitul viitoarei PAC o persoană va primi doar 75% din ce primește vecinul? Cum e asta bazat pe performanță? I też ja jak? Am și eu o întrebare proprie. Având în vedere regulile comune, Cum putem să ne asigurăm că avem aceleași oportunități pentru agricultură care diferă atât de mult de la un stat membru la altul. Sunt diferențe între exploatații din diverse părți ale Europei, deci E posibil ca regulile comune să se aplice unor exploatații atât de diferite și care funcționează în condiții atât de diferite? Să zicem câte 5 minute fiecare și începem, nu știu, cu comisia sau cu experții. Cine vrea să înceapă? Poate experții mai întâi. În ce ordine doriți? V-ați manifestat primul. Și cine e primul întotdeauna are dreptate. Da, trebuie cineva să se lanseze. Diversele intervenții, o să încerc să le rezum. Ce putem menționa? naționalizare, armonizare, putem avea dispoziții comune respectând diversitatea cadrelor. Trebuie să subliniem, să reafirmăm că PAC, primul pilon, e în esență comună. E un punct de divergență clar. În prezent, regulile de bază de condiționalitate și ale înverzirii, 63% din ajutoarele pilonului 1, nu sunt în mâinile statelor membre. Sunt reguli definite de colegiuitori 37% de la primul pilon, care sunt la latitudinea statului membru, e flexibilitatea acordată. Propunerea care se face este că această flexibilitate să treacă de la 37 la 88%, deci nu mai e deloc situația aceeași. Putem avea ceva comun răspunzând la problema de teritorii și agricultori care trăiesc lucruri diferite. Da, eu cred că se poate să avem o cerință comună de bază? Ce așteptăm? Ce cere pacul fiecărui agricultor ca obiectiv de respect minim? În acest caz, dacă impunem o cerință, o exigență comună de bază, atunci trebuie să fie și un dispozitiv de echivalență care să permită să răspundă la flexibilitate. Dar echivalența nu are sens decât dacă știm cu ce anume e echivalent. Și dacă acel ceva nu e definit de colegiuitori, echivalența nu e echivalentă cu nimic sau cu totul în același timp. Și cred că e un lucru de care trebuie să ținem cont. Mi se spune, <clears throat> și asta e propunerea, potențial o să avem cel puțin 27 de planuri strategice 27 de politici agricole naționale, dar nu e nicio problemă. Partea comună va fi respectată, în special prin aprobarea comisiei, care e o garanție de obiectiv comun. Da, numai că în fața unui guvern nou ales, puternic, când apar probleme aparte și sensibilități, probleme de mediu sau altele, comisia va putea, va avea competența să se opună? E o întrebare pe care vă las deschisă dumneavoastră personalități politice. Același lucru în ce privește sancțiunile sau controlele. ori toată lumea în același loc, în planurile strategice, când statele membre definesc controlele minime pe care trebuie să le facă. Comisia repune la un nivel comun uh, cu aprobarea fie prin act delegat, dar atunci de ce nu sunt colegiuitorii care decid acest element de bază important de fiabilitate în materie? În ce privește sistemul de conformitate, l-am văzut pe Rudy Mogan care spunea că dacă rămâne sau există, după cum spunea domnul Michel Dantin, dacă există și agențiile de plată se organizează sistemele naționale de certificare care se ocupă să vegheze la buna cheltuială publică, să poată să explice contribuabilului că da, banii publici au fost bine cheltuiți, că rata de eroare e minimă și continuă să fie minimă, ce ne împiedică să avem o agregare la nivel comunitar ca să putem într-adevăr uh, afișa cu mândrie că PAC și banii din PAC continuă să fie utilizați cu eficacitate și în uh, mod uh, corespunzător. În ce privește rezultatele, e un punct. Ce înțelegem prin rezultate? Numărul de hectare acoperite de o măsură sau cerem ca măsură în planul strategic, le cerem statelor membre să evalueze impactul de mediu, impactul economic al măsurii. Pentru că dacă doar socotim măsurile, Cred că vom fi în fața acestei adunări peste câțiva ani. O să se spună, sunt 2 milioane de hectare acoperite de o anumită măsură, dar fără a putea spune care e impactul real pentru mediu, pentru cetățean, pentru economie. Și nu va fi o politică de rezultat, ci veți considera că s-a ratat obiectivul și trebuie să veghem, să evităm asta. Astăzi, în indicatorii de rezultat, nu văd niciun rezultat măsurat sau măsurabil avem timp, dar aici mai sunt eforturi de făcut și cred că trebuie să avansăm real. Și un ultim punct ca să răspund uh, lui Paulo de Castro. Ce se întâmplă cu statele membre regionalizate? Nu suntem uh, născuți de ieri de azi. Știm cu toții cum s-a întâmplat uh, la negocierile anterioare, la statele regionalizate și la Consiliu și la Parlament ne îndreptăm spre o politică, în acest caz, cu o strategie națională care se descompune strategiei regionale. E un risc puternic și legitim. Și în acest caz vom merge până la a avea atâtea politici de control, de sancțiuni de reguli de eligibilitate și reguli de bază, mă refer la regulile de bază, pe câte regiuni avem, cât avem acum planuri de dezvoltare rurală cu sutele? E o întrebare pe care vă adresez și cred că trebuie să ne opunem deschis pentru a ști în ce direcție ne îndreptăm și dacă suntem capabili să gestionăm asta, dacă e mai simplu în relația dintre Comisie și statele membre? E mai simplu pentru Comisie? Sau e mai simplu pentru agricultori. Eu cred că lucrurile vor fi la fel ca astăzi, cu reguli care trebuie respectate. Poate o să ni se spună mai pertinente față de situația concretă, dar atunci să folosim echivalența și să știm echivalent cu ce și ca toată lumea să aibă o bază de respectat. Cred că e un punct și pentru statele membre depinde dacă avem performanță anuală, multianuală, plus conformitate. Cred că va fi mai dificil de gestionat. Papasul Șubac. Domnul Șubac. mulțumesc. O să încep prin a răspunde la întrebările care mi-au fost adresate direct. Era vorba de două elemente. Mai întâi, veniturile care nu se leagă direct de exploatație în definiția agricultorului și a exploatației agricole pentru scopuri de comparabilitate. Una e definiția agricultorului și alta e definiția exploatației agricole. Problema este, de fapt, că o parte din uh, exploatații sunt venituri care nu provin direct de acolo, dar nu se oprește aici. Trebuie să adăugăm că numeroase exploatații sunt cumpărate în scopuri de petrecerea timpului liber. Parțial sunt producători, nu doar producători, pentru că mai fac și alte lucruri în viață sunt și exploatații ale pensionarilor. Poți avea un agricultor care își vinde exploatația, dar își păstrează o parte de teren spunând că poate fiul sau fica o să vrea să se ocupe ulterior. Dar în aceste exploatații există și ele. Și un ultim lucru poate aici e partea cea mai delicată, sunt exploatațiile speculative, prețurile. Prețurile au crescut de la 3500 de zloți în 2002 la 40.000 de zloți. Această creștere a încurajat pe multă lume să cumpere terenuri în scopuri speculative să sunt considerate în continuare că exploatații agricole, deși nu sunt agricultori. Deci unele sunt mai importante decât cele legate de exploatație. Unele care respectă mai mult mediul o mare parte a exploatațiilor agricole nu se identifică cu efectele cu aceste activități și acțiuni. Sunt diverse acțiuni de înverzire în favoarea mediului. Criteriul cel mai important uh, când ia o decizie este impactul economic al acțiunii. De exemplu, ce va obține cât mai mult prin plăți față de ce avea înainte. Iată criteriul principal. Ceea ce încurajează pe oameni să acționeze în favoarea mediului înconjurător, chiar după 5 ani de acțiuni, nu sunt mânați de ideologia ecologistă, ci mai mult de impactul economic. Pot să fiu cinstit cu dumneavoastră, sunt universitar, nu sunt practician, în domeniu. Da, generalizez, recunosc, poate că sunt și exploatații care înțeleg uh, și identifică acțiunile cu acțiunile pentru mediu și era visul lor, poate că mai există și așa ceva pe undeva, dar când e vorba de efecte cuantificabile, măsurabile, aș spune că mai există și alte elemente la care nu m-am referit, dar care sunt importante. E o anumită întârziere în rezultate când se investește. Rezultatul nu vine imediat. Pentru că sunt diverse lucruri care se întâmplă, e și ponderea creditului care intră în joc. Uneori nu sunt efecte spectaculoase legate de investiții. De ce? Ne putem spune că e un fel de status quo dacă scopul principal al PAG este să asigure aprovizionarea cu alimente, cu produse sigure, atunci vedem că status quo-ul e deja un efect în sine. O parte a efectelor nu sunt previzibile astăzi și asta am văzut, obiectivele pe care le-am avut cu ocazia crizei, perspectivele s-au schimbat puțin și un ultim element, în ce privește agricultorul, trebuie ca toate criteriile și Asta a fost subliniat de domnul Madre, care a luat cuvântul înaintea mea. Trebuie ca agricultorul, în perspectivele sale de acțiune pe exploatație, sau când e proiectul pe 5 ani, să aibă o idee cu privire la efecte, să știe la ce se așteaptă sau ce se așteaptă de la el, cum să se pregătească, nu doar pentru tot ce e documentația, hârțogăria să se pregătească pentru o mai bună funcționare a exploatației pe termen îndelungat. Relația între stat și agricultor. O altă întrebare legată de faptul că e nevoie de mai puțină birocrație. Din experiență știu și vedem și în studii, decizii administrative mai rapide sunt un element important. Dacă administrația simplifică lucrurile, E foarte important, dacă e mai ușor să se facă calcule, să se dea autorizație, deja un pas înainte și e o mică piesă în edificiu. E un element al simplificării. Nu trebuie să schimbăm formularele sau documentele cerute în fiecare an. Trebuie, de fapt, să evităm uh, multiplicarea complicațiilor posibile. Și, în ultim lucru, o să încerc să revin la întrebarea cea mai importantă care mi-a fost pusă, ce e comun în politica agricolă comună? Antevorbitorul a spus-o, e pilonul 1 în PAC, partea majoră a fondurilor se leagă de plățile directe, există diverse modalități, dar scopul rămâne același. Și în ciuda diverselor scenarii pentru a ajunge la rezultatul scontat în statele membre, Poate că această acțiunea cea mai importantă de întreprins în prezent. Scopul e un element de coerență al politicii agricole comune și putem lua lucrurile în sens invers pentru a confirma ce a spus președintele astăzi. E greu să ne gândim la o politică agricolă comună cu o astfel de diversitate între diversele state membre. Comisia veghează să nu fie o fragmentare extremă în toate proiectele complexe care sunt aplicate Există. Asta aveam eu de spus. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Limone. 5 minute. Dirbi. Mulțumesc. Profit de ocazie pentru a vă spune cât se poate de repede că poate printre nenumăratele defecte pe care ar putea să le prezinte PAC, munca agricultorilor noștri oricum ar fi simplificată și asta e un avantaj cu mai, mult, cu mai puține dispoziții cu caracter prescriptiv și mai mult uh, subsidiaritate, statele membre ar putea beneficia de mai multă flexibilitate. În rest, uh, sunt de acord că, uh, într-adevăr, ultimul lucru care trebuie făcut este să punem agricultura într-o situație uh, dificilă, având în vedere obiectivele pe care trebuie să le atingă, să fie undeva între Ciocan și Nicoval, între statul membru, regionalizare și obiectivele PAC, pentru că așa nu vom atinge rezultate. În ce privește noua PAC și toate aceste întrebări, având în vedere în plus că ne aflăm în ajunul alegerilor europarlamentare, nu cred că sunt în măsură să găsesc un răspuns la toate aceste întrebări. Cred însă că noua politică agricolă comună trebuie să se bazeze pe un nou model de intervenție bazat, într-adevăr, pe performanță și rezultate, dar există, într-adevăr, o serie de elemente critice, de pildă absența unor elemente critice, unor elemente de valoare clară în baza cărora Comisia ar evalua planurile strategice ale statelor membre. Iată de ce aici ar putea să fie o mai mare concertare, o posibilă soluție. Să fie o cale de mijloc între nivelul regional, statele membre și Comisia Europeană. Subsidiaritatea exagerată și accentul pus pe pe rezultate din partea Comisiei presupun un cadru solid de referință. Cu toate acestea, măsurile propuse încurajează performanța într-un mod destul de limitat. Prin urmare, va fi imposibil să se măsoare atingerea obiectivelor la nivel european. Și asta e o limită. Înțeleg că există îngrijorări în acest sens din partea membrilor Comisiei. Iată de ce, pentru noua PAC, după părerea mea, ar fi necesare următoarele elemente. Obiective clare, specifice, cuantificabile, a căror atingere să poată fi măsurată, măsuri legate clar de obiective, un ansamblu de indicatori de realizare și de impact articulat complet. Includerea acestor criterii de calitate în planul strategic clar i-ar spori valoarea, iar plățile pentru statele membre în baza performanței. Acestea ar putea să fie elementele posibile. Cred că am vorbit chiar mai puțin decât timpul alocat. O clipă, o clipă, vă rog. Când uh, vorbeați de indicatorii de rezultate, indicatorii avansați, uh, ce aveați în minte? La ce anume vă gândați? E cel puțin ce am înțeles eu. Indicatori de rezultat și de impact avansați. Ce vreau să spun? Vreau să spun că acest indicator avansat se lovește de două limite, lucruri care complică povestea. Dacă indicatorul nu e avansat, comisia nu va fi niciodată sigură uh, însă un indicator avansat trebuie să includă posibilitatea de a fi identificat cu ușurință. Între un element avansat, identificabil, care poate într-adevăr să se concretizeze doar dacă instituțiile locale beneficiază de mai, multe, de mai multă încredere, cu alte cuvinte, implicând teritoriul în control, alcătuind în acest, reprezentând în acest fel o garanție suplimentară pentru comisie. Nu e deloc ușor să-l privim ca raționament abstract, nici când vine vorba de aplicarea în practică. Prin indicator abstract, prin indicator avansat, îmi cer scuze, cred că Comisia Europeană ar putea să înțeleagă cel mai bine ce se întâmplă. Mă aliniez însă în același timp la poziția celorlalți doi experți pentru a afirma că o evaluare anuală nu e utilă, ci doar la nivel multianual se poate identifica și evalua mai bine fenomenul. Bine, foarte bine. Comisia, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, dați-mi voie să încep cu ce din PAC pentru că a avut, a ocupat o poziție importantă în uh, discuție. Și având în vedere acel 73% cheltuit uh, în mod comun la primul pilon. Statele membre aplică modele istorice cu deosebiri uh, considerabile în ceea ce privește alocările alte state membre aplică modele paușale cu aceleași, aceeași valoare peste tot. Și Polonia, de pildă. Statele membre care aplică sistemul plăților directe la nivel național, altele la nivel regional și regionalizarea nu e doar o categorie geografică, ci și una agronomică. Deci avem plăți regionale la nivel agronomic. Avem state membre care ating limita plăților cuplate și alte state membre fără plăți cuplate. Anumite state membre aplică plafonare, altele nu și fac redistribuire însă cu un ritm complet diferit. Altele, unele ajung până la un prag de 30%, altele rămân sub un prag de 5 sau 6%. Nu vreau acum să vă dau o listă exhaustivă, dar există chiar și un element facultativ în ceea ce privește definiția de pășune permanentă. E unul din rezultatele compromisului uh, la regulamentul Omnibus. Până și definiția pășunii permanente nu mai e una comună, ci prezintă anumite elemente opționale. Nu spun asta pentru a discredita politica departe de asta. Vreau să vă spun că nu ar trebui să cădem în capcana convingerii că avem o politică identică peste tot. Și după cum spuneați dumneavoastră, domnule președinte, nu se poate așa ceva, pentru că Uniunea Europeană e mult prea diferită. 27 de state membre, nici nu știu câte regiuni în aceste state membre și uh, situația agricolă din Sicilia și din Finlanda, de pildă, care nu pot fi comparate. Avem nevoie de aceste deosebiri. Întrebarea e, dacă ar trebui să fie vorba de o flexibilitate decisă odată pentru totdeauna și apoi aplicată de statele membre sau ar trebui să recurgem la o modalitate în care flexibilitatea se bazează pe analize SWOT, analize privind resursele disponibile, dialog cu actorii implicați și un proces riguros de aprobare din partea Comisiei. Iată de ce în declarația mea inițială spuneam că prin acest sistem vom avea un ce mai mare în PAC decât la ora actuală care sunt elementele care permit ca acest C să fie mult mai mare decât uh, astăzi. Vorbeam de obiectivele specifice care trebuie analizate, analize SWOT, o evaluare a nevoilor, norme fundamentale ale Uniunii care trebuie respectate de statele membre, cât și sisteme de guvernanță UE care trebuie puse în aplicare și care după aceea vor face obiectul unui audit, cât și procesul de aprobare care leagă totul la oaltă. E un uh, cumul impresionant de jaloane care trebuie respectate astfel încât planul uh, să fie aprobat. De altfel, e unul din privilegiile legiuitorului, legiuitorului de a adăuga condiții la acest catalog dacă vi se pare că nu e suficient de comun uh, și aici uh, ar face parte din uh, procesul, din procedura legislativă, cred eu. Domnule Dantin, întrebați cum ne putem asigura că PAC se aplică în același fel peste tot? Cred că nu puteți avea această certitudine. Nu puteți deține această certitudine astăzi și nici pe viitor. Dacă priviți raportul nostru anual de activitate, veți constata că există state membre curate de eroare deosebit de crescute și altele curate deosebit de scăzute, în ciuda tuturor eforturilor pe care le facem pentru a ne asigura că în acele situații unde se înregistrează o rată crescută de eroare, se fac îmbunătățiri. Discutăm cu statele membre despre diferitele abordări, situațiile diferă de la stat la stat, unor situații mai complicată și toate aceste elemente trebuie luate în calcul. Asta nu înseamnă că sistemul va fi diferit, însă noul sistem va funcționa cu parametri diferiți. Vom încerca să eliminăm uh, elementul juridic și de reglementare la nivelul beneficiarului. Credem cu tărie că dacă l-am păstra, am continuat să avem uh, acest cer vicios al unor norme tot mai detaliate, controle mai stricte și uh, penalități uh, mai dure. Pentru că orice nivel uh, ar încerca să se asigure că activitatea sa la acel nivel uh, nu poate fi atacată. S-a vorbit de faptul că ar putea să apară probleme pentru regiuni. Nu cred că sunt probleme, ar putea să fie probleme considerabile, pentru că regiunile deja aplică aceste sisteme, aceste metode de planificare și programare. Comisarul Hogan, de altfel, discută la ora actuală tocmai despre acest subiect cu, mine, cu ministrul italian de agricultură și cu, regi, cu regiunile prezente la această întâlnire. Avem legături cu alte autorități descentralizate din alte state membre, precum Germania sau Spania, și nu cred că există motive care să ne facă să credem că aceste probleme la nivel regional nu ar putea să fie soluționate în mod uh, satisfăcător. În ceea ce privește aspectele de performanță amintite, înainte de da cuvântul colegului meu, Aș vrea să fac următoarea precizare. Vorbim de indicatori. Acești indicatori trebuie să fie concepuți astfel încât să ne asigurăm că există un echilibru între calitatea indicatorului. Vrem cel mai bun indicator, bineînțeles, și fezabilitatea aplicării indicatorului. Eu, trebuie să ținem cont aici de eficiență. Bineînțeles, există indicatori de rezultate care sunt mai potriviți pentru obiectivele propunerii. Ar fi însă atât de greoi încât ar fi imposibil de aplicat. Iată de ce în propunere se regăsește un echilibru potrivit, credem noi, între caracterul adecvat al indicatorului și fezabilitatea din punct de vedere al costurilor, pe de altă parte. Dar și colegul meu ar vrea să fac câteva precizări, vă rog. 5 minute. Atât. Nu mai mult. Mulțumesc, chiar mai puțin. Aici vreau doar să vă spun că alegerea indicatorului, când aud că rezultatele nu au un impact adecvat, nu pot decât să fiu parțialmente de acord. Sistemul prevede rezultate care, într-adevăr, reprezintă un progres spre uh, atingerea unui anumit uh, obiectiv și impactul. Impactul deja e prevăzut în uh, propunere. Nu putem spune că nu există. Indicatorii de impact există pentru a măsura rezultatul concret la fața locului pe teren. Cu alte cuvinte, dacă un stat membru consideră că pentru a atinge obiectivul legat de mediu există uh, o nevoie specială în ceea ce privește um, carbonul organic din sol, pot propune măsuri menite să îmbunătățească îmbunătățirea nivelului acestea în sol. Se poate calcula la producție, la hectar, 2%, 3% de pildă din uh, suprafața acoperită de acest angajament. Și în cele din urmă, acest efort uh, va fi de asemenea consemnat în uh, evaluarea finală când se discută despre conținutul uh, organic de carbon pe, al uh, solului. Bineînțeles, îmbunătățirea uh, um, fertilității solului nu poate să se facă peste noapte, ci e un proces care presupune timp. Iată de ce cred eu că politica în ce privește impactul e cât se poate de clară și ambițioasă. În ceea ce privește Convergența internă a plăților uh, la fermieri e rezultatul cu deciziei uh, de la ultima reformă. Și vreau să scot în evidență un indicator pe care l-am propus, un indicator, indicatorul de impact I24, echitate, pe care îl discutăm la ora actuală cu statele membre. Încercăm să abordăm în amănunt ce înseamnă fiecare indicator, cum ar trebui să fie um, prelevat și care e metodologia din spatele acestui indicator. Am putea vorbi de pildă de procentul de indicatori care primesc sprijin. Vorbim 20% de sprijin, 80% din agricultori. Despre această proporție discutăm. În plus, Vreau să vă spun că se lucrează intens cu statele membre asupra indicatorilor, pentru că vor fi primii care să elaboreze un plan, să analizeze datele, după care să planifice și în cele din urmă să raporteze. Există un interes considerabil așadar și am petrecut enorm de mult timp cu statele membre pentru a discuta despre fiecare amănunt. putem oricând să vă explicăm cum să treaba cu indicatorii. În acest fel, cred că vom putea clarifica multe din uh, nedumerile și îndoielile care au fost uh, aduse astăzi în discuție. Bine. Mai avem trei minute în ceea ce privește cele spuse de domnul Ciubac, achiziționarea de terenuri, de fondurile de investiții speculative. Am discutat despre asta. Um, s-a emis un raport special al unui tânăr um, om de știință din uh, țările de jos și raportul doamnei noi și de altfel. E un subiect pe care îl luăm în calcul. Acum, în ceea ce privește regiunile. regiunile s-au pregătit, s-au înaintat numeroase planuri, cred eu, și cred că s-au făcut uh, multe deja. Avem și aici, cred eu, o experiență solidă. Această latură comunitară, cum să se mențină acest element comun și, de altfel, partea aprobării din partea Comisiei. Mai am uh, însă o remarcă Mă întreb dacă Comisia Europeană nu are o sarcină mult prea importantă. Oare nu limitează în acest fel rolul Parlamentului? Pentru că se vor organiza negocieri cu statele membre. Și legiuitorul de partea statelor membre uh, va fi întotdeauna implicat, însă Parlamentul nu. Putem porni de la premiza că Parlamentul va urmări ce se întâmplă la nivelul procesului legislativ, fără a fi însă pe deplin implicat. La un moment dat va fi nevoie să ne facem evaluarea proprie, pentru că statele membre și Comisia își fac propria evaluare. Ar trebui să existe și o evaluare făcută de parametrul european, de Comisia Agri și îmi închipui că comisia noastră își uh, va face, își va, uh, va face astfel încât acest rol să fie aplicat. Trebuie. Domnule Flanagan, un minut. Da, aș vrea să profit de ocazie pentru a pune ceva la diverse. Am ajuns la diverse. E doar un minut. Înainte de declanșarea articolului 50, ni s-a spus în cadrul acestei comisii că nu am putea discuta despre Brexit până ce va fi fost declanșat. Vom uh, organiza o comisie specială pentru a discuta despre consecințele acestuia. În cazul în care Brexit se va produce fără un acord, Irlanda și cele șase uh, regiuni din nordul Irlandei se confruntă cu consecințe dramatice și cred că nu e necesar să le spun membrilor comisiei uh, cât de rea va fi situația pentru noi toți. Și aș vrea să știu dacă vom discuta joi despre asta sau când vom discuta la o viitoare întâlnire agri, pentru că nu există nimic mai important pentru toată țara mea decât această prăpastie care ne așteaptă dacă avem un Brexit fără acord. Tot primim frânturi din partea guvernului nostru referitor la ce ar putea să facă comisia, însă, în calitate de comisie agri și comisie care ar trebui să joace un rol fruntaș în Parlamentul European, am putea discuta despre asta și să primim informații din partea comisiei referitor la ce vor face dacă Brexitul se va produce fără acord. Pentru că știm că pentru noi ar însemna un haos absolut. Mulțumesc! imposibil să nu fiu de acord cu dumneavoastră. Cred că următoarea noastră întâlnire e pe 7 martie. Nu vom avea timp suficient, însă pe, do- pe 18 martie ar trebui să putem discuta și până atunci vom avea informații suplimentare referitor la ce se întâmplă între guvern, Consiliu, Comisie. Îi vom cere secretariatului să pună pe ordinea de zi acest subiect pentru ședința de pe 18 martie. Cred că până atunci se vor fi luat decizii și vom putea interveni. Oricum vom avea despre ce discuta atunci. Și sperăm că în acest fel să putem uh, liniști toate aceste temeri pe care le aveți astăzi. Gata. Următoarea întâlnire pe 7 martie de la 10 la 13 după care pe 18 martie. Vă mulțumesc tuturor! Îmi plac în mod deosebit aceste discuții aprofundate, când avem timp suficient pentru a interveni, când nu e nevoie să limităm timpul de intervenție al experților, al deputaților, pentru că așa ajungem la un consens. O să răbună tuturor, le mulțumesc și interpreților, le mulțumesc experților, atât. Vă mulțumesc tuturor!